Bine ați venit la această audiere și vă rog să luați loc. Suntem pe punctul de a începe, pentru că avem trei ore la dispoziție. Vă rog să luați loc. Dacă sunteți gata, începem și trec la limba spaniolă. Aș dori mai întâi să îi urez bun venit. Să urez bun venit tuturor parlamentarilor. Să urez bun venit uh, tuturor membrilor comisiilor pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, dar și membrilor Comisiei pentru Afaceri Juridice, precum și membrilor Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea Șanselor. Bine ați venit! Aș vrea de asemenea să-i urez bun venit doamnei Reding. Doamna Reding, care este candidată pentru un post și o răspundere foarte importante în cadrul noii comisii, în cadrul acestui mandat. Este vorba despre portofoliul cu privire la justiție. Organizăm această reuniune comună între trei comisii parlamentare și este o reuniune comună care va dura trei ore va fi coprezidată de președinții celor trei comisii competente, Comisia LIBE, domnul Leinen din partea Comisiei Jurii și doamna Svensson, reprezentanta Comisiei FEM. Am uh, căzut de acord pentru a consacra prima oră și un sfert audierii candidatei în ceea ce privește competențele care țin de Comisia Libe. Am discutat cu coordonatorii grupurilor politice și va urma un tur de întrebări și răspunsuri. 20 de întrebări și Dispunem de o oră și un sfert, după cum spunem, și de aceea voi fi strict în privința timpilor de intervenție. Un minut pentru fiecare dintre cele 20 de întrebări și două minute pentru fiecare răspuns în parte. Deputații care vor lua cuvântul vor lua cuvântul în calitate de reprezentanți ai grupurilor politice conform sistemului DONT. aș vrea să invit fiecare vorbitor să respecte strict timpul de vorbire. Voi folosi ciocănelul pentru a semnala sfârșitul intervențiilor deputaților și ale doamnei Reding. Ne așteaptă un program foarte interesant în ceea ce privește relațiile dintre Comisie și Parlamentul European după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în domeniul libertății, justiției și afacerilor interne. Intră de asemenea în vigoare Carta Europeană, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Îi dăm mai întâi cuvântul doamnei Reding pentru 10 minute. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, este a treia oară când apar în fața acestui Parlament în calitate de reprezentant desemnat a Comisiei. Vorbim despre un moment important pentru democrație, dezbatere și este un moment important pentru că cetățenii au ocazia să constate că modelul european de democrație este unic. Nu multe parlamente din uh, lume au reușit să fie învingătoare în această bătălie și să obțină dreptul de a pune întrebări membrilor guvernelor lor. Am uh, luptat pentru toate acestea și când spun am luptat, vorbesc la persoana întâi plural, pentru că am fost și eu membra Parlamentului când s-a dus această luptă și astăzi sunt victimă a rezultatului, însă cred în orice caz că putem fi mândri de acest moment care este simbolic pentru democrație. Sunt de asemenea mândră să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, în calitate de primă candidată comisar în domeniul justiției și cetățeniei, pentru că Tocmai în aceste domenii așteaptă cetățenii foarte multe din partea noastră, din partea Comisiei, din partea Consiliului și din partea Parlamentului European. De ce? Pentru că au fost adesea dezamăgiți. Nu s-au ținut cont de așteptările cetățenilor. Și asta nu din cauza că nu ar fi existat voința politică, ci pentru că nu am dispus de instrumentele necesare. Îmi amintesc de vremurile când eram vicepreședinta acestei comisii. Deciziile ministrilor pentru justiție și afaceri interne nu ajungeau și la noi. Erau luate cu ușile închise. Nu exista niciun fel de transparență la vremea respectivă. Parlamentul avea foarte puțin de spus în cadrul primului, în cadrul celui de-al treilea pilon și legiuitorii nu puteau decât să viseze că lucrurile ar putea sta altfel într-o bună zi. Ei bine, începând cu 1 decembrie, lucrurile stau altfel. Parlamentul, împreună cu Comisia, vor trebui să arate că tratatul acesta de la Lisabona nu se rezumă la cuvinte, că reprezintă cu adevărat o revoluție pentru justiție și afacerile interne. Procedura de codecizie și majoritatea calificată din Consiliu vor contribui la adoptarea unor noi texte legislative și revizuirea judiciară în uh, tribunalele naționale este foarte importantă. De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale, care are forță de lege, acum are puteri de pline și trebuie să fie urmată de acțiuni în consecință. A fost o cale lungă și cetățenii se așteaptă pe bună dreptate de la noi, se așteaptă la acțiuni și la rezultate. Iată de ce sunt convinsă că tratatul de la Lisabona va aduce o schimbare de orientare a politicilor în domeniul justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei. Nu doar o schimbare de orientare a gândirii, ci și o schimbare de orientare a rezultatelor, pentru că nu se poate vorbi de libertate fără securitate și nu se poate vorbi despre siguranță fără justiție. Însă, în ultimul deceniu, ne-am concentrat asupra siguranței, doar asupra siguranței. S-a neglijat aspectul justiției și tratatul de la Lisabona ne dă posibilitatea de a asigura un echilibru între aceste două dimensiuni și, de asemenea, să includem drepturile și libertățile. Și iată de ce președintele Barroso a asigura această nouă orientare a politicii, creând un nou portofoliu care este destinat justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei. Dacă mă confirmați drept comisară responsabilă de acest portofoliu, mă angajez să fac din această reorientare a politicilor europene o realitate în cadrul Tratatului de la Lisabona în interesul justiției și în interesul drepturilor cetățenilor. Primul pas care trebuie făcut și va fi un pas pe care îl vom face Cecilia Melstrom și cu mine, va fi să prezentăm un plan de acțiune pentru programul de la Stockholm. Vom începe imediat această muncă și este un efort considerabil pentru că vorbim despre 117 inițiative care fac parte din programul de la Stockholm. Tot atâtea inițiative care vor ajunge și la dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că vom avea foarte multe lucruri de discutat împreună în următorii ani. Înainte de a ajunge la întrebările dumneavoastră, dați-mi voie să evidențiez trei domenii prioritare. În primul rând, trebuie să consolidăm poziția Uniunii Europene în ceea ce privește protejarea vieții private a cetățenilor și aceasta în cadrul tuturor politicilor europene. Asta înseamnă că protecția datelor va fi în fruntea priorităților mele și aceasta și în ceea ce privește prevenirea criminalității și asigurarea respectării legislației, cât și în ceea ce privește relațiile cu partenerii cum sunt Statele Unite. În al doilea rând, prin acțiuni foarte concrete avem posibilitatea de a consolida dreptul cetățenilor de a se deplasa liber în Uniunea Europeană, singuri sau însoțiți de membrii ai familiei. Această libertate de circulație este, din punctul meu de vedere, în centrul drepturilor cetățenilor pe piața internă. Am acordat prea multă atenție pieței și nu suficientă atenție, atenție cetățenilor. Această libertate de circulație nu trebuie să fie o idee abstractă, ci o realitate concretă pentru toate statele membre și pentru toți cetățenii, oriunde s-ar deplasa în Uniunea Europeană. Și eh, legislația trebuie să fie aplicată cu rigoare în acest punct de vedere. În al treilea rând, atât eh, acuzații cât și cei suspectați de infracțiuni trebuie să beneficieze de drepturi. Știm că avem un mandat de uh, strângere a probelor și un mandat uh, european de arestare, însă trebuie să ne asigurăm că se asigură corectitudinea procedurilor și, de asemenea, condiții bune de detenție și trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că dreptul, drepturile victimelor sunt asigurate. Nu putem vorbi despre un spațiu al justiției și nu putem vorbi despre încredere reciprocă dacă nu există standarde comune bazate pe valorile noastre comune. Trebuie așadar să consolidăm drepturile procedurale și drepturile victimelor. Am evidențiat doar aceste trei elemente. Să știți foarte bine că ele sunt mult mai numeroase și sunt sigură că le veți uh, releva în uh, întrebările dumneavoastră în cursul dezbaterii de astăzi și vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă comisar uh, candidat. Îi dăm cuvântul domnului Busutil pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Îi urez bun venit doamnei Reding dacă totul decurge bine, domnia sa va primi al treilea mandat la rând, va fi pentru a treia oară comisar. Deci nu cred că este cazul să vă întrebăm astăzi dacă aveți suficientă experiență pentru a vă asuma această răspundere. Ne așteptăm din partea dumneavoastră să consolidați cetățenia europeană și să acordați drepturi mai concrete cetățenilor europeni. Aș vrea să vă rog să ne dați cel puțin trei exemple concrete de drepturi pe care le veți conferi cetățenilor europeni în calitate de comisară pentru cetățenia europeană. Domnule Reding, am citit cu atenție raportul important al colegului dumneavoastră Alain Lamassur, cetățenii și implicațiile dreptului comunitar. În raportul acesta se găsesc toate lacunele care există în ceea ce privește libera circulație, drepturi la libera circulație. Primele acțiuni pe care le voi întreprinde vor fi în acest domeniu. În domeniul justiției civile, Vă dau un exemplu. Să zicem că sunteți un cetățean finlandez și vă căsătoriți cu un cetățean britanic. Aveți foarte mari probleme pentru că Finlanda vrea un certificat cum că nu există impedimente. Ori Marea Britanie nu prevede un astfel de certificat. Atunci când un cuplu vrea deci, să întemeieze o familie, trebuie să depășească bariere administrative importante. avem nevoie de libera circulație a documentelor administrative, avem nevoie de recunoașterea reciprocă a documentelor administrative și avem nevoie de documente autentificate europene. Comisia a început deja să facă eforturi în aceste privințe și vă amintesc propunerea asupra succesiunilor. Am introdus deja un act autentic european. Certificatul european cu privire la moștenit pentru a rezolva celelalte probleme, voi uh, publica o carte verde cu privire la libera circulație a documentelor civile în 2010, uh, la începutul anului 2010, și această carte verde va fi urmată de inițiative legislative. V-am dat exemplul căsătoriilor. Există multe căsătorii transfrontaliere 350.000 și 170.000 de de divorțuri pe an. Asta înseamnă circa 20% dintre divorțuri. Sunt uh, probleme importante nu doar din cauza divorțurilor, ci din cauza faptului că nu există siguranță juridică. Există cazuri triste și există o propunere care este blocată în Consiliul din 2006 în privința divorțurilor. Doamnă Reding, v-aș ruga să vă apropiați de sfârșit. Sigur că puteți să vă încheiați uh, răspunsul, însă vă amintesc să încercați să respectați uh, timpul alocat. Voi face o propunere cu privire la cooperarea sporită în 2010 și contez pe sprijinul Parlamentului. De asemenea, voi continua uh, să facă eforturi pentru a asigura protecția consulară și diplomatică, pentru reguli cu forță de lege. În 2010 voi aplica directiva cu privire la eh, libertatea de circulație, pentru că nu există drepturi dacă cetățenii nu au cunoștință de această, aceste drepturi și voi folosi și direcția uh, com pentru comunicare pentru a asigura informarea cetățenilor. Avem 20 uh, de răspunsuri și întrebări în această sesiune și sper că ne înțelegeți atunci când vă amintim că este important să respectați timpul alocat. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Domnul Morales, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă, preș doamnă comisar. Dumneavoastră sunteți primul comisar pentru drepturile fundamentale și, așa cum ne spuneați deja în această după-amiază, veți împărtăși acest uh, portofoliu, cu uh, comisarul pentru securitate și migrație. Se vorbește despre echilibru, însă Vorbim despre pachetul de uh, privind azilul, privind uh, SWIFT, PNR, accesul rapid la documente, uh, scanerele corporale, toate aceste lucruri reprezintă aspecte care țin de drepturile fundamentale, dar și de securitate. Cum veți colabora cu celălalt comisar în practică pentru a rezolva eventualele conflicte, acolo unde este clar că dimensiunea privind uh, drepturile fundamentale are și o dimensiune privind securitatea? acum nu mai există un grup pentru drepturile fundamentale. De, de aceea aș dori să vă întreb, din, punct de, din punctul de vedere al uh, transparenței față de această comisie a Parlamentului European, în ce mod vă veți organiza informarea acestei comisii? Sunt practic trei întrebări și nu una singură. În cei 10 ani în care am fost membru al Parlamentului European, am avut contacte în permanență cu comisiile. Am acționat ca o echipă și așa voi proceda și în noua mea uh, răspundere. La a doua întrebare, am să, legată de modul în care voi colabora cu colegii din Colegiul Comisarilor, nu doar doamna Cecilia Malmström este cea cu care va trebui să colaborez strâns, ci și cu domnul comisar care va răspunde pentru, uh, de afacerile externe, pentru că această chestiune care ține de drepturile fundamentale și de drepturile omului are o dimensiune externă de asemenea. Deci, coerența între toate aceste politici va fi de foarte mare importanță. Ne bazăm pe noul tratat și pe noua cartă însă și de asemenea pe faptul că Europa se va alătura Convenției uh, de la Strasburg. Trebuie să existe un comisar responsabil pentru drepturile fundamentale. Sunt, desigur, multe elemente unde răspunderea este comună. De exemplu, în ceea ce privește diferitele probleme la care vă referează dumneavoastră, PNR, SWIFT, scanerele corporale, și vă asigur și sper că mă veți, îmi veți mai adresa o întrebare ca să-mi permiteți să detaliez aceste, acest răspuns foarte important. Vă asigur, deci, că această problemă care ține de drepturile fundamentale și de protecția datelor va constitui pentru mine o prioritate de vârf. Vor exista negocieri, dar negocierile se vor purta între egali. Nimeni nu va impune nimic. Regulile care încalcă drepturile noastre fundamentale, viața noastră privată, protecția datelor și asta de, dregul, de dragul uh, normelor împotriva terorismului nu pot fi acceptate. Și pot să vă spun că am discutat deja pe larg cu Cecilia pe această temă și uh, este întru totul de acord cu această linie de gândire și de acțiune. Mulțumesc, domnule lui Michel, aveți cuvântul pentru un minut. Doamnă comisar desemnat, sunt un pic stânjenit de uh, faptul că vă adresez acum întrebări, întrebări pentru că vă cunosc foarte bine experiența și cunoștințele în diferitele domenii de care v-ați ocupat. Drepturile fundamentale mi se par un subiect important, desigur, și trebuie să fie respectate în toată Uniunea Europeană, iar, drept, iar Carta Drepturilor Fundamentale trebuie să fie pusă în aplicare prin acțiuni și inițiative în practică. Asta presupune, desigur, și o, un control și un angajament, un control control al angajamentelor respectate de către statele membre. Mă gândesc acum la presă, la discriminare, la imparțialitatea statului și la voința de a impune, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute din, în tratat. Și aș dori să vă întreb care sunt măsurile pe care ați fi dispusă să le uh, luați pentru a obliga statele membre să respecte aceste principii care în prezent nu sunt respectate în întreaga Uniune Europeană. Știu că va fi o luptă foarte grea, deși știu în același timp și am încredere în dumneavoastră că veți putea să uh, luați măsurile necesare pentru a face presiune asupra statelor membre să respecte aceste angajamente. Mulțumesc, doamnă Reding. De la 1 decembrie lucrurile au suferit o modificare dramatică pentru că această carte a drepturilor fundamentale face parte acum din tratat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Curtea de Justiție are dreptul și chiar obligația de a analiza toate deciziile luate pentru a verifica dacă acesta respectă convențiile. Aceasta este valabil pentru uh, deciziile de aplicare a uh, legilor europene. Deciziile privind aplicarea legilor naționale sunt uh, sub monitorizarea curții de la Strasburg. În momentul în care Uniunea Europeană va deveni membru al Uh, va deveni semnatar al Convenției Consiliului Europei, va trebui să existe o colaborare strânsă între, între Curtea de la Strasburg și cea de la Luxemburg. Comisia va încerca să obțină un mandat de negociere pentru a începe discuțiile privind aderarea la această convenție cât mai curând pentru a se ajunge la echilibrul de care vorbeam. Asta este una dintre căile prin care vom putea răspunde problemelor. Acum, ce putem face noi în activitatea noastră? Am analizat toate propunerile pentru a vedea dacă ele uh, sunt în... Uh, dacă există un echilibru și din punct de vedere economic al acestora. În viitor va trebui să analizăm fiecare propunere a Comisiei pentru a vedea dacă ea respectă nu doar mediul economic, ci și drepturile fundamentale și respectiv carta. Aceasta, este, aceasta va fi răspunderea mea, este o răspundere orizontală, ea poate să privească orice decizie și orice propunere din partea Comisiei Europene, și este o răspundere care uh, se referă și la uh, acordurile internaționale. Mulțumesc! Bun venit, doamnei Reding. M-a interesat foarte mult ce ați spus atunci când ați uh, spus că nu se poate să existe drepturi fundamentale fără securitate, dar nici securitate fără justiție. Ați lăsat libertatea deoparte însă și tocmai la asta aș dori să mă refer. Există momente în care, și deseori asta se întâmplă, când libertatea este încălcată prin manipulare. Am văzut în trecut că și instituțiile europene și țările din Uniunea Europeană au trecut prin uh, momente dificile, cum ar fi zborurile CIA și uh, dosarul SWIFT, uh, controlul internetului, și scanerele corporale, care reprezintă iarăși un subiect de dezbatere în prezent. Și întrebarea mea este următoarea. Cum veți proceda pentru a arăta clar și fără dubii că dumneavoastră apărați drepturile și libertățile cetățenilor în fața acestor, acestei manipulări prin frică. Și un exemplu foarte bun este cel al scanerelor corporale. Da, Articolul 8 este cât se poate de clar și, într-adevăr, scanerele corporale reprezintă un exemplu care ilustrează cât se poate de bine ce trebuie să facem noi în cadrul politicilor noastre. Trebuie să ne punem mai multe întrebări. Dacă aceste scanere funcționează eficient, dacă prezintă riscuri pentru sănătate, dacă nu prezintă uh, probleme care încalcă aspecte de viață privată, de protecția datelor, de asemenea trebuie să avem în vedere principiul proporționalității. Întrebarea este dacă măsurile utilizate pentru a proteja societatea sunt proporționale cu obiectivele pe care și le propun. Și aici aș dori să spun foarte clar un lucru. Nevoia noastră de securitate nu poate justifica orice încălcare a vieții private. Cetățenii noștri nu sunt obiecte, sunt ființe umane. Și de aceea în ceea ce privește scanerele corporale, sunt trei condiții care trebuie îndeplinite. Mai întâi trebuie să fie voluntar, voluntară uh, supunerea la un astfel de uh, control. De asemenea, trebuie analizat controlul asupra sănătății și uh, trebuie să fie sigure. Nici ele nu sunt un panaceu universal, însă cred că ar trebui să avem în vedere uh, modalități mai uh, puțin invazive de a detecta explozivii. Trebuie să vedem care, ce conțin toate sistemele noastre de protecție și stocare a datelor. Acestea sunt acum sub, revi, sub revizuire și mă gândesc acum și la alte sisteme, de exemplu, alte dosare, PNR, SWIFT, nicăieri nu trebuie să ne lăsăm conduși de frică, ci trebuie să ne întemeiem de pe valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Despre asta este vorba când vorbim despre drepturile fundamentale și va exista o evaluare din acest punct de vedere al drepturilor fundamentale a tuturor propunerilor și inițiativelor făcute. Și asta spuneam și în răspunsul anterior. Mulțumesc, domnul Timothy Kirchhoff, un minut. Domnule președinte, este bine că avem în față un om care și-a dovedit succesul în trecut și mă bucură lucrul acesta. În 27 de state membre există numeroase priorități. Ar trebui să existe o creștere a eficienței a actualei legislații în domenii care depășesc Uh, competențele naționale. Știți că programul de la Haga era menit să îmbunătățească și să uh, uh, măsuri naționale și să se extindă dincolo de granițe. Din păcate nu a funcționat așa. Sper că programul, programele actuale vor funcționa mai bine. Aș dori însă să știu, doamnă comisar, dacă sunteți de acord că avem nevoie de mai puțină armonizare forțată și de mai multă simplificare și cooperare și că ar trebui să soluționăm ceea ce este în prezent, ceea ce funcționează în prezent greșit și nu să ne uh, lăsăm convinși de uh, eventualele, să ne lăsăm influențați de eventualele uh, eșecuri anterioare. Mulțumesc, doamnă Reding. Este o discuție pe care o port cu uh, doamnele și domnii deputați de mulți ani. În piața internă pentru bunuri și în comunitatea aceasta, eu cred în acestea. Și vă, vă spun acum că voi încerca să modific regulile în aceste domenii. Nu o să fie ușor atunci când vorbim despre dreptul civil. Am făcut deja un pas important înainte. Va fi însă mult mai greu în domeniul dreptului penal. Și e ușor de înțeles lucrul acesta, pentru că acolo sistemele au evoluat de-a lungul a sute de ani. Există avocați și judecători care aplică aceste sisteme vechi de sute de ani și e ușor de înțeles că ei vor încerca să le păstreze. Este și motivul pentru care primul lucru pe care va trebui să-l facem în acest domeniu va fi să le trezim încrederea. Astfel încât cei care utilizează aceste legi, practicienii, să știe că uh, și aceste norme de drept sunt uh, utile. am îmbunătățit programul Erasmus, Erasmus pentru studenți, Erasmus Mundus. De ce n-am putea să facem un fel de Erasmus și pentru judecători, de exemplu? Cred că ar fi o soluție pentru a îmbunătăți calitatea încrederii reciproce. În ceea ce privește dreptul civil, însă lucrurile sunt mult mai clare. Aici vom face, fără discuție, progrese. Vom avea norme europene în momentul în care cetățenii nu se vor putea bucura de uh, dreptul de circulație, vor exista proceduri de încălcare atunci când normele europene nu vor fi uh, respectate. Mulțumesc, domnul Ruiduvares, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar desemnat. v ați vorbit despre o vreme în care Parlamentul European nu avea rolul atât de important pe care îl are acum. De-al spuneați că ați fost timp de 10 ani uh, deputat în Parlamentul European. Eu sunt doar de câteva luni uh, deputat în Parlamentul European și am uh, participat vineri la o ședință privind conținutul dosarului SWIFT. cu 24 de ore doar înainte de a intra în vigoare tratatul de la Lisabona. Eu nu cred că așa ar fi trebuit să, să, să stea lucrurile. Ar fi trebuit să avem mult mai mult timp de a, a discuta despre a, dosarul SWIFT. Și de aceea, întrebarea mea ar fi... Dacă ar fi să negociem de la zero un acord ca cel, ca, ca SWIFT, ce măsuri ați lua pentru ca Parlamentul să fie consultat mai bine și măsurile uh, care se impun să fie luate. Spuneați și dumneavoastră că eu am fost, uh, că asta s-a întâmplat acum 10 ani, așa stau, stăteau lucrurile atunci. Totul uh, se întâmpla în spatele ușilor închise și nimeni, Parlamentul nu avea un adevărat cuvânt de spus. Lucrurile însă s-au schimbat din decembrie anul trecut. Parlamentul acum are un cu totul alt rol. Și să mă refer la acordul de care vorbeați. Pe o perioadă de 9 luni s-a convenit asupra acestui acord Parlamentul și-a dat acordul, însă în paralel va trebui să negociem noul acord SWIFT. Și noul acord SWIFT care va intra în vigoare după 9 luni, va trebui să fie negociat în conformitate cu normele consfințite în tratatul de la Lisabona. Acum, Parlamentul va trebui să-și dea acordul de plin, iar Comisarul pentru Justiție va trebui de asemenea să asigure punerea în aplicare de plină a acestui act. Eu voi întreba dacă toate aceste propuneri sunt necesare, dacă nu cumva ele încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor, dacă sunt proporționale cu scopul urmărit, dacă respectă Carta Drepturilor Fundamentale și la fel va proceda și Cecilia Malmström. Vom colabora și vom solicita sprijinul Parlamentului pentru noul acord SWIFT. Vă mulțumesc! Doamna Kinga Gal, un minut. This is a new era for human rights in Europe. Mulțumesc că aceasta este o nouă eră, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Microfonul este închis. Așadar, spuneam că este o nouă eră odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, așa cum a spus și noastră, doamnă comisar și numirea unui astfel de, comisii, unei astfel de comisar pentru drepturile fundamentale eh, reprezintă o mare responsabilitate, dar și o mare oportunitate. Și după cum știm din ultimii ani, sunt multe lucruri de făcut în acest domeniu, mai ales în eh, țările eh, membre noi, unde protecția drepturilor omului nu este totală și v cere să urmăriți protecția tradițiilor și a minorităților în activitatea dumneavoastră. Uh, And uh, I would like to ask you, how do you intend to apply? Și aș vrea să vă întreb cum intenționați să aplicați Carta Fundamentală a Uniunii Europene, care acum este obligatorie din punct de vedere legal, și când uh, credeți că Uniunea uh, ar putea aplica în totalitate Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumesc, doamnă Reding. Carta, spune doamna Reding, și mai ales articolul 6 din aceasta, sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Asta înseamnă că Uh, vom avea, că este una dintre cele mai importante inovații uh, în noul tratat și cred că putem fi foarte mândri de această carte pentru că ea arată unitatea noastră în diversitate. Nu este un uh, document impus de sus în jos, el ia în considerare Constituțiile naționale, jurisprudența Curții Europene de Justiție și bogata colecție de decizii juridice a Consiliului Europei. Așadar, toate aceste lucruri uh, puse la oaltă înseamnă că acum Europa se va unifica prin lege și prin intermediul valorilor sale și reprezintă cea mai modernă codificare juridică a drepturilor fundamentale din lume. Poate nu spunem acest lucru suficient, dar așa, așa este. Există libertățile civile clasice, există drepturile economice și sociale și există și o a treia generație de drepturi, cum ar fi protecția datelor, bioetica, administrarea transparentă și cred că putem fi mândri de această carte. Sigur, trebuie să o implementăm, să o punem în practică în toate deciziile noastre și acesta este motivul pentru care toate deciziile noastre vor fi analizate înainte de a fi uh, publicate de comisie din punct de vedere al coerenței față de această carte. Deci se va face o uh, analiză de impact specifică pe drepturile fundamentale. De asemenea, ne vom uita să vedem dacă statele membre, în implementarea legislației europene, aplică această uh, cartă și vă pot spune că va exista o politică de toleranță zero în ce privește uh, violările, încălcările principiilor acestei uh, carte. În ce privește intervenția uh, europeană. Cred că ar fi o idee bună, dacă sunteți de acord, să existe un raport anual uh, privind uh, implementarea cartei, cu toate uh, plângele pe care le primesc și eu și dumneavoastră, cu toate întrebările parlamentarilor, cu întrebările dumneavoastră, așadar, și apoi m-ați întrebat în legătură cu coexistența dintre cartă și Convenția de la Strasburg. Cred că ar trebui să începem negocierile pe baza unui mandat, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Evident, nu vă pot spune când vom încheia aceste negocieri, dar uh, vă voi ține la curent pe tot parcursul lor. Mulțumesc și acum, doamna Monica Benova, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar uh, desemnat, în uh, răspunsurile noastre ați vorbit despre dezvoltarea unui sistem uh, european coerent și puternic de, drept, de protecția drepturilor omului și de asemenea ați spus că veți cere ajutorul Agenției pentru Drepturile Fundamentale pentru a realiza această prioritate. Sunteți de acord că acest lucru ar cere o extindere a mandatului agenției pentru că sunt uh, chestiuni legate de pilonul 3, uh, Uh, de, legate de justiție și probleme penale care sunt acum incorporate în uh, jurisdicție. Și uh, vi se pare uh, important, credeți că trebuie amendat mandatul agenției odată cu intrarea în uh, vigoare a tratatului de la Lisabona? și uh, considerați uh, una dintre sarcinile noastre să răspundeți la toate plângerile legate de drepturile fundamentale. Ce măsuri veți lua pentru răspunderea la aceste plângeri și pentru apărarea drepturilor fundamentale de către instituțiile europene și de către statele membre? Mulțumesc. Mrs. Reding. Doamnă Reding. Agenția pentru Drepturile Fundamentale este un instrument foarte important, pentru că este un instrument care analizează situația și ne permite, ne va permite în viitorul proces de luare a deciziilor să avem o bază solidă de la care să pornim pentru a nu face greșeli atunci când propunem anumite decizii. Al doilea element Există câteva instrumente care pot fi folosite pentru în examinarea plângerilor cetățenilor. Așa cum primiți și noastră în calitate de membri ai Parlamentului European uh, plângeri uh, din partea alegătorilor și mi se par foarte importante aceste lucruri. Comisia PETI, Comisia de Petiții, care mie mi se pare una dintre cele mai importante comisii ale acestei acestui Parlament. Am fost președinte al Comisiei PETI acum 20 de ani, de asta spun asta. Uh, permite, vă permite să înțelegeți uh, ce vor cetățenii și care sunt grijile și problemele lor. Și apoi, evident, există instituția ombudsmanului pentru toate cazurile legate de administrație. Uh, trebuie să punem la oaltă aceste trei instrumente eu și eu primesc sute de plângeri, la fel și colegii, ceilalți colegi comisari. Trebuie să le luăm pe toate și să, ne, să le analizăm în raportul anual pentru a încerca să vedem unde sunt problemele principale, încotro ar trebui să evoluăm și după aceea să avem o dezbatere în acest Parlament pentru a decide în ce domeniu trebuie să acționăm. Nu putem acționa peste tot, pentru că există atât de multe probleme, dar ar trebui să alegem unele sau altele. De exemplu, uh, eu aș vrea să evoluez foarte rapid în ce privește problemele legate de căsătorie, de libera circulație pe baza naționalității și a rezidenței, probleme legate de divorț și probleme legate de copii sau violența împotriva femeilor. Sunt atât de multe domenii uh, pe care trebuie să le stabilim ca prioritare și apoi să ne concentrăm pe domeniile, pe sectoarele unde considerăm că, uh, dincolo de aceste priorități, trebuie acțiuni concrete. Mulțumesc, doamna uh, Angelili, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă comisar. Întotdeauna am apreciat importanța pe care o atribuiți cetățenie. Așa cum știți, mai mult de 30% din uh, cetățenii europeni sunt uh, sub 18 ani și într-o propunere legislativă anterioară, Parlamentul a propus uh, o strategie europeană, un proiect de strategie europeană privind drepturile minorilor și ce, drepturile copiilor și drepturile omului în general sunt uh, uh, prevăzute în toate, toată legislația europeană pentru a preveni exploatarea copiilor. Am o întrebare concretă. Ce inițiative practice veți lua pentru a susține uh, și a apăra drepturile copiilor, drepturile minorilor, dat fiind că în uh, Tratatul de la Sabona și în Cartea Europeană acum aveți baza juridică pentru a face acest lucru. Deci, încă o dată, cum intenționați să luptați împotriva problemelor uh, care cresc pe zi ce trece legate de traficul internațional, de răpiri internaționale, de fapt, de copii? care, pe copii care au părinți de naționalități diferite. Și Sper că uh, uh, Comisia va face cât mai repede o propunere de legislație împotriva răpirii și împotriva exploatării uh, copiilor uh, pentru producția pornografică. Vă mulțumesc, doamna comisar. Dacă nu ne pasă de copiii noștri, atunci înseamnă că nu ne-am făcut treaba uh, cum se cuvine, pentru că copiii sunt segmentul cel mai vulnerabil al societății și au nevoie de cel mai mult ajutor și în special uh, acei copii despre care nu vorbește nimeni, acei copii invizibili, copiii care se află în centrele de detenție, copiii, care, copiii străzii. Cred că avem o responsabilitate reală aici și de aceea aș vrea să îmbunătățesc strategia europeană pentru copii. Acum, în ce privește acțiunile concrete, dar uh, voi uh, da mai multe detalii când voi vorbi despre implementarea măsurilor. În ce privește adopțiile ilegale, voi insista pe sistemul de alertă rapidă cu cooperare transfrontalieră în domeniu. Răpirile de către părinți. Uh, aici trebuie să avem o cooperare mai bună între statele membre. În 2011, va fi o propunere legislativă, pentru că în 2010 se va face o analiză știți foarte bine că astfel de cazuri ajung foarte greu în fața curților de justiție și după aceea deciziile se aplică foarte lent, de aceea vreau o schimbare a uh, procedurii juridice. Acum, în ce privește relațiile bilaterale în legătură cu aceste cazuri, avem nevoie de o cooperare îmbogățită, întărită. Nu mai putem aștepta atât de mult. În ce privește abuzurile sexuale, exploatarea sexuală, traficul, voi face propuneri legislative, propuneri de directive în cooperare strânsă cu doamna Cecilia Malmström, care are de asemenea o corresponsabilitate pe acest domeniu. Toate aceste probleme, dacă sunteți de acord, uh, aș vrea să uh, organizez o consultare uh, la care să fie implicați și copiii și să se facă informări în toate limbile. Așadar, puteți, ați putea să mă ajutați din acest punct de vedere uh, integrarea copiilor în uh, cadrul consultării publice. Mulțumesc, uh, doamna Carvehero, un minut. Doamna comisar, în situația actuală, cu globalizarea criminalității, cetățenii uh, trăiesc un paradox, în sensul că toți suntem victime potențiale dar și toți suntem potențial suspecți și chiar mai mult, uh, uh, odată cu această practică a uh, creierii de profile, dacă ești musulman, de exemplu, sau ești din Sud, ești discriminat. Europa nu are niciun fel de, mm, de coordonare cu Statele Unite din acest punct de vedere și din acest motiv uh, toți cetățenii uh, europeni suferă. Credeți că avem nevoie de un instrument de prevenire a criminalității, cum ar fi un ordin european pentru protecția victimelor care a fost propus de președinția spaniolă și credeți că putem avea o zonă juridică europeană dacă nu flexibilizăm uh, cât mai mult posibil uh, prezentarea unei foi de parcurs pentru Uh, uniformizarea drepturilor uh, juridice, cum ar fi dreptul la uh, interpretare, dreptul la accesul la justiție și așa mai departe. Trăim într-un moment în care avem multe amenințări la adresa democrației și securității și ceva trebuie făcut. Doamna Reding, sunt complet de acord cu dumneavoastră. Trebuie să ne câștigăm credibilitate în acțiunile noastre externe, dar și în cele interne. Și acesta este exact motivul pentru care președintele Uh, a dat această responsabilitate într-un mod orizontal unui singur comisar. Și am spus în introducerea mea că va trebui să colaborez cu ceilalți comisari uh, responsabili, cu uh, comisarii responsabili pentru relațiile externe, pentru ca în relațiile externe acțiunile noastre să fie la același nivel cu acțiunile interne în uh, cadrul intern faptul că această carte cu toate drepturile fundamentale este parte integrantă din tratatul nostru constitutiv ne dă un instrument. Un instrument pe care nu-l aveam înainte. Acum avem acest instrument în mâinile noastre și trebuie să-l aplicăm. Și îl vom aplica. Am spus acest lucru în uh, discursul introductiv. Îl vom aplica în cazul acelor acțiuni criminale Uh, atunci când există o persoană suspectată și, cum am spus în uh, introducere, vom de asemenea vom uh, face eforturi pentru ca victimele să fie protejate, pentru că avem nevoie acolo și de măsuri practice pentru a ajuta ajuta organizațiile de susținere a victimelor. În primul rând trebuie să ne asigurăm că acestea există în fiecare țară și că au toate echipamentele necesare pentru a funcționa și poate că vom avea nevoie de organizații speciale dedicate luptei împotriva exploatării sexuale și împotriva violenței domestice. Deci din momentul în care acest, uh, această asistență trebuie oferită, din momentul în care s-a comis uh, infracțiunea și de-a lungul procesului juridic și până la uh, emiterea sentinței, trebuie să acționăm pas cu pas. Deci vedeți că e vorba de foarte multă muncă o muncă însă care trebuie făcută în colaborare cu Guvernul Național. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Sofie Intvelt, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Drepturile fundamentale sunt uh, una dintre responsabilitățile principale ale Uniunii Europene și ALDE se așteaptă ca doamna comisar să folosească toate instrumentele juridice și de politici pentru a uh, susține acest principiu. Totuși, păreți să aveți o, vedere, o acțiune minimalistă și pasivă în ce privește drepturile fundamentale, lăsând uh, acest lucru la nivelul drepturilor, la nivelul statelor membre și al curților de justiție. Vreți să explicați cum veți susține aceste drepturi și, în mod specific, ce acțiuni veți întreprinde împotriva homofobiei, crimelor motivate de ură, discriminării împotriva persoanelor uh, cu orientări sexuale minoritare, Uh, și uh, pentru protejarea drepturilor cuplurilor LGBT. Ce măsuri veți lua pentru a asigura libertatea de religie și de conștiință? Veți uh, face propuneri pentru implementarea articolului 17 privind dialogul cu bisericile și cu organizațiile non-confesionale și în fine ați spus și salut acest lucru că veți fi un negociator foarte dur pe probleme cum ar fi PNR, SWIFT și așa mai departe, dar uh, ca membru al Comisiei Europene, ați susținut ideea transferului de date către Statele Unite. Ce s-a schimbat în atitudinea noastră? Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Reding? Da, există aici 10 întrebări la care trebuie să răspund. Dați-mi voie să încerc să răspund la una sau două. În primul rând, în ce privește transferul de date către Statele Unite. Cei din această sală care au fost în Comisia ITRE știu foarte bine că în ce privește directiva privind uh, uh, păstrarea datelor, am fost împotrivă. Comisia ITRE a fost împotrivă și Consiliul uh, Ministrilor de Telecomunicații a fost împotrivă a fost Consiliul Ministrilor, uh, Consiliul de, extern, de Interne a fost cel care a uh, susținut și a obținut ca această directivă să fie aprobată și sper că Parlamentul, când se va mai, uh, va mai trebui luată o astfel de decizie, se va gândi de două ori înainte să spună da unei astfel de propuneri. Odată ce am spus asta, cred că pot doar să repet ceea ce am spus și mai înainte, ce am răspuns și la celelalte întrebări în ce privește modul în care noul tratat, începând din decembrie 2009, ne va permite să vedem într-un mod orizontal faptul că drepturile fundamentale se aplică în toate noile noastre propuneri legislative și că drepturile fundamentale se vor aplica în statele membre atunci când statele membre implementează uh, legislația europeană. Homofobia nu are ce căuta în Europa, libera uh, circulație a persoanelor este uh, nu trebuie să fie niciun fel legată de orientarea sexuală a unei persoane. Uniunea Europeană nu are niciun fel de posibilități de intervenție în ce privește legislația privind căsătoria din statele membre. Dar poate să intervină atunci când un cetățean uh, merge dintr-o țară în alta pe baza drepturilor pe care le-a obținut în țara sa de origine. Președinte, mulțumesc domnul Ciogor uh, Ceaba, un minut. Mulțumesc. Ce măsuri intenționați să luați pentru a vă asigura că, conform programului Stockholm, începește drepturile fundamentale ale omului, veți înceta orice formă de discriminare împotriva minorităților tradiționale și comunităților tradiționale din statele membre și vă veți asigura că persoanele aparținând acestor minorități, și com- deci minoritățile naționale tradiționale, pot uh, contribui uh, în calitate de cetățeni cu drepturi de pline la crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție. Vă mulțumesc. Doamnă Reding. Și la această întrebare vreau să răspund spunând că avem două noi elemente în noul tratat. Primul element, articolul 2 din tratat, subliniază pentru prima oară dreptul persoanelor care aparțin minorităților, nu minorități în general, ci persoane care aparțin uh, unei minorități au drepturi individuale. Putem adăuga la acest lucru și articolul 21 din cartă și intenționez să susțin acest drept fundamental în uh, uh, aplicarea legislației europene, chiar și atunci când statele membre implementează legislația europeană. Deci la aceste două niveluri, atunci când creăm nouă legislație europeană și când această legislație este aplicată. Agenția drepturilor fundamentale are de jucat un rol cheie aici în a analiza situația și a ne da elementele necesare. În echipa mea voi avea o persoană care va fi responsabilă cu drepturile fundamentale pentru minorități și va fi complet uh, dedicată acestei activități, astfel încât și dumneavoastră, membrii Parlamentului, veți avea o persoană de contact cu care puteți comunica, pentru că fiecare, sunt sigur, veți avea multe lucruri de uh, propus în uh, această direcție. Deci aș vrea să rezolv aceste probleme într-un mod foarte uh, practic, în sensul de a utiliza legislația noastră atunci când este necesar, uh, și absolut indispensabil pe baza drepturilor pe care ni le conferă tratatul să creăm o nouă legislație. Mulțumesc. Acum, doamna Zomer, un minut. Problem versus Datenschutz. Mulțumesc. În ceea ce privește securitatea și protecția datelor, ați menționat uh, SWIFT-ul și am impresia că aveți intenția să acționați în mod foarte hotărât. Ați vorbit și despre scanerele corporale. Din punctul meu de vedere, acesta încalcă dreptul la demnitate al persoanelor și cred că nu vom putea garanta caracterul facultativ al acestora. Ajungem de asemenea la transportul aerian. Transportul aerian nu este examinat și se pot uh, cumpăra foarte multe mărfuri duty free, care, au, care sunt lipsite deci de controlul uh, scanerelor. În acest caz, oare nu putem să renunțăm la controlul acesta cu scanere? Vreți să uh, lăsați în seama statelor membre aplicarea acestor măsuri? Cred că mi-am exprimat clar poziția în privința scanelor corporale. Scanele corporale nu sunt decât un element dintr-un ansamblu întreg. Vorbim aici și despre PNR, vorbim despre SWIFT, vorbim despre toate măsurile care sunt în pregătire și care vor fi aplicate într-o zi. De aceea trebuie să avem o poziție foarte clară în această privință. Nu trebuie să ne lăsăm uh, mânați de teamă. Trebuie să ne punem în centru valorile, valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană și care acum sunt consfințite de tratate, inclusiv atunci când negociem acorduri internaționale. Sunt cât se poate de acord cu dumneavoastră când spuneți că ființele umane nu sunt uh, obiecte, au o demnitate. Toate măsurile pe care le vom lua trebuie să fie luate prin prisma demnității umane, prin prisma dreptului la viața privată, prin prisma dreptului la sănătate. Aceste trei elemente nu au fost, din păcate, testate. Sunt pe ordinea de zi. Împreună cu colegii mei, împreună cu Cecilia Malmström, vom face în așa fel încât aceste chestiuni să fie în centrul preocupărilor înainte ca Uniunea Europeană să ia vreo decizie cu privire la vreo propunere în acest domeniu. Mulțumesc. Doamna Kinga Götz, un minut. Doamnă comisar, știm că sunteți pentru egalitatea dintre bărbați și femei. Ce măsuri concrete veți lua pentru a vă asigura că statele membre aplică pe deplin directivele existente și promovează principiul egalității și nediscriminării, în special în ceea ce privește persoanele cu orientări uh, sexuale minoritoare, în ceea ce privește migranții și uh, romii. Constatăm niveluri ridicate de discriminare și violență la adresa grupurilor vulnerabile, migranții și romii, în multe state membre. Vă rog, nu întrerupeți vorbitoarea. În 2009, Parlamentul European a adoptat o directivă orizontală cu privire la nediscriminare. Ce veți face pentru a asigura adoptarea acesteia ca act legislativ european și cum vă veți asigura că legislațiile naționale nu sunt discriminatorii la adresa persoanelor cu orientări sexuale minoritare sau la adresa altor grupuri vulnerabile? Doamnă Reding. Două minute nu sunt de ajuns pentru a explica toate acțiunile pe care vom, le vom întreprinde pe baza directivei împotriva discriminării, care asigură tratamentul egal al tuturor în afara pieței muncii. Când spun tuturor, mă refer la grupurile vulnerabile, la persoanele vârstnice, la persoanele cu handicap, și așa mai departe. Discutăm, deci, despre multe elemente. Știu că Parlamentul are o viziune progresistă asupra acestei directive și sunt multe probleme care trebuie depășite în Consiliu. Trebuie să discutăm pe îndelete despre aceste chestiuni. Din întrebarea dumneavoastră, care a cuprins multe elemente, aș uh, prelua aspectul referitor la romi. Un studiu efectuat de Agenția pentru Drepturile Fundamentale subliniază că romii sunt discriminați în privința accesului la locuințe, la justiție și la piața muncii. Și este inacceptabil din punctul de vedere al drepturilor fundamentale. Voi concentra atenția asupra acestui aspect. Împreună cu comisarul Andor vom folosi fondurile structurale într-un mod viabil. Vom încerca să vedem ce a funcționat în trecut. Mă gândesc la programul cu privire la pregătirea profesională în Spania, care a fost o poveste de succes. Vom utiliza fondurile disponibile pentru disponibile pentru a iniția și alte programe. Există directiva cu privire la egalitatea rasială și există platforma pentru includerea romilor care reunește actori cheie. Aș vrea să vă spun că dorim să obținem acțiuni concrete și vom elabora politici în cadrul summitului care se va ține în aprilie la Cordoba vom discuta cu acest comitet despre acțiunile concrete care trebuie întreprinse. Domnul De Camp, un minut. Tratatul de la Lisabona deschide calea pentru o bună cooperare în domeniul justiției și dreptului penal. Suntem direct interesați de acțiunile comune ale Uniunii Europene în aceste domenii pentru că ne dorim o securitate sporită pentru cetățeni și mai o libertate restrânsă pentru criminali. Dați-ne două exemple de inițiative concrete pe care le veți lua în domeniul dreptului penal pentru a face ca Europa să fie mai sigură pentru cetățeni. Vă mulțumesc. Doamnă Reding. Cred că în uh, observațiile mele introductive am spus deja ce trebuie făcut. La modul foarte concret, însă nu este ușor, pentru că e ușor de făcut progrese în domeniul dreptului civil, pentru că multe elemente au fost deja aplicate în acest domeniu, însă în ceea ce privește dreptul penal, este mult mai greu pentru că intervine principiul subsidiarității, care ocupă un uh, rol important. De asemenea, parlamentele naționale vor avea un cuvânt de spus aici și, de asemenea, statele membre pot bloca inițiativele Comisiei în acest domeniu. Iată de ce cred că va fi foarte important să avem o atitudine prudentă în acest domeniu. Nu putem uh, avansa prea rapid. Trebuie să luăm niște decizii în privința zonelor în care se pot face progrese. Recunoașterea reciprocă este unul dintre aceste elemente. De asemenea, eliminarea execuatorului, pentru că nu are niciun sens o inițiativă specifică cu privire la uh, conturile bancare, precum și în ceea ce privește problema difamării. Trebuie să ne asigurăm că nu mai e posibilă căutarea instanței cele mai favorabile, shoppingul. Trebuie să discutăm despre toate acestea cu parlamentele naționale, cu statele membre și poate că ne veți ajuta, mai ales în ceea ce privește discuțiile cu parlamentele naționale. Mulțumesc, domnul Stavros Lambrinidis. Un minut. Mulțumesc. Acum circa o lună, reprezentantul furnizorilor de servicii a spus că cei care nu au nimic de ascuns nu trebuie să se teamă, teamă de recomandări, însă cu toții avem ceva de ascuns. Uh, poate fi vorba despre relațiile unei persoane, poate fi vorba despre concepție politice sau despre probleme de sănătate faptul că facem anumite operațiuni pe internet nu înseamnă că operațiunile private sau guvernele au dreptul să ne supravegheze în mod constant. Parlamentul European a cerut în 2008 să se statueze limite cu privire la um, accesul la viața privată a cetățenilor pe internet companiile private și guvernele au acces la informații. Ce intenționați să faceți în această privință? Am lucrat foarte mult cu vicepreședintele la aceste probleme la momentul în care s-a discutat despre pachetul telecomunicațiilor. La momentul respectiv, această chestiune se afla pe ordinea de zi. Poate că vă mai amintiți că drepturile că atunci când drepturile la viața privată nu sunt respectate de către un stat membru, fie că e vorba despre o organizație privată în acest stat membru, fie că e vorba despre alte cazuri, mi-am asumat răspunderea. Au existat, a existat un caz în Marea Britanie în care s-a încălcat acest drept. E nevoie de consimțământul prealabil în cunoștință de cauză al persoanei respective la ora actuală nu se aplică întotdeauna regulamentele. Nelly Cruz este cea responsabilă de acest dosar, însă în calitate de comisar pentru justiție, mie îmi revine sarcina de a propune legislație pentru a implementa uh, prevederile cu privire la protecția datelor. Și protecția datelor este explicit prevăzută uh, în uh, tratat și uh, voi asigura protecția persoanelor private. Doamna Natalie Grisbeck, un minut. Mulțumesc. Mă bucur că se creează un post de comisar pentru drepturile fundamentale și justiție și aș vrea să vă urez mult succes în această misiune dificilă, în cooperare cu Parlamentul European, bineînțeles, pentru ca Europa drepturilor și libertăților să fie din ce în ce mai uh, hotărâtă. Ați uh, vorbit despre această complementaritate necesară între Curtea de Justiție de la Luxemburg și Curtea Europeană a Drepturilor Omului și ați uh, menționat articolul 6. Întrebarea mea este foarte directă și revin asupra unui punct deja atins. Când prevedeți aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului în globalitatea sa? Pentru că respectarea compatibilității cu aceasta este un lucru, aderarea este altul, pentru că are un efect uh, obligatoriu. În ceea ce privește procedurile civile, cetățenii trebuie să fie siguri că li se protejează drepturilor, trebuie să beneficieze de garanții procedurale. Care sunt inițiativele concrete pe care le veți propune în această privință și ce propuneți în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a deciziilor între țări? Doamna Reding. Când vom începe negocierile, ei bine, le vom începe foarte curând. De îndată ce vom dispune de un mandat, mandat de negociere. Avem obligația de a purta aceste negocieri conform articolului 6 din tratat. Deci nu se pune întrebarea dacă vrem sau nu. Trebuie să purtăm aceste negocieri. Va trebui să existe o cooperare între cele două curți de justiție. Vrem să consolidăm aceste curți în ceea ce privește asigurarea drepturilor omului. Nu vrem să le slăbim rolul. Curtea de la Luxemburg trebuie să rămână ceea ce a fost de zeci de ani, și anume instrumentul cu I mare, instituția cu I mare, care ne-a ajutat să asigurăm respectarea legislației europene pentru uh, cetățeni și pentru piața internă. Nu va fi o sarcină ușoară pentru că vorbim despre ratificarea unui acord internațional nu doar de către cele 27 de state membre, ci și de către celelalte state membre ale Consiliului Europei. Vor exista așadar uh, negocieri dure. Voi coopera îndeaproape cu serviciul uh, juridic, cu Curtea de la Luxemburg și cu comisarul care răspunde de relațiile externe. Mulțumesc, domnul Protasievici. Un minut. Mulțumesc, domnule. Președinte, doamnă comisar, dați-mi voie să ridic problema inițiativei cetățenești care este introdusă de Tratatul de la Lisabona. După părerea mea, nu este doar un drept foarte important pentru cetățenii europeni, ci și un pas semnificativ înainte pentru ca Europa să se apropie mai mult de cetățeni, pentru că le permite să participe direct la configurarea deciziilor europene. Cum vă veți asigura că această inițiativă funcționează în favoarea cetățenilor? Ce părere aveți despre felul în care ar putea fi exercitat în practică acest drept? Vă mulțumesc. Doamnă Reding. Microfonul, vă rog. Inițiativa cetățenească este un element nou care e adus de tratat poate fi un element foarte important pentru că cetățenii își, poată, își pot face auzită vocea în felul acesta. Poate fi și un element periculos dacă nu clarificăm de la bun început care sunt chestiunile în privința cărora cetățenii pot primi un răspuns. De exemplu, dacă cetățenii ne spun că vor ca pedapsa cu moartea să fie reinstaurată în Europa, sigur că răspunsul nostru va fi, ne pare rău, drepturile fundamentale sunt un element de bază al Europei și nu pot fi modificate nici măcar printr-o inițiativă cetățenească. Acesta este motivul pentru care, înainte ca această inițiativă să fie pusă în fapt, trebuie să clarificăm condițiile și regulile care o reglementează, în așa fel încât inițiativa să fie un element pozitiv. Trebuie să vedem în ce cazuri putem îmbunătăți regulile existente, în ce cazuri putem folosi alte instrumente pentru a eh, soluționa problemele. Deci eu voi face eforturi pentru a stabili, în primul rând, aceste condiții în care funcționează inițiativa cetățenească. Trebuie clarificate aceste condiții și apoi, sigur că e ceva important și pentru noastră și pentru mine. Voi folosi toate posibilitățile de comunicare pentru a explica cetățenilor care este miza și pentru a vă permite dumneavoastră să vă informați alegătorii. Deci, cred că vom avea multe de făcut împreună. Mulțumesc, domnul Manfred Weber. Un minut. Doamnă comisar, am avut deja șase audieri și aș vrea mai întâi să exprim o critică. Foarte rar auzim răspunsuri clare din partea comisarilor și aș vrea să vă felicit, de fapt, pentru că ați fost foarte clară în răspunsurile dumneavoastră și, de asemenea, ați fost clară în privința documentelor. Nimeni nu vă contestă, în orice caz, competența. Programul de la Stockholm ne oferă oportunități importante. E vorba despre instituirea unui sistem judiciar echitabil în Uniunea Europeană. Aș vrea să vă pun două întrebări. Sunteți sigură că în următorii cinci ani veți reuși să instituiți un astfel de sistem uh, juridic echitabil? Doamna Reding. Există sisteme judiciare corecte în statele membre. Să nu uităm acest lucru. Deci nu pornim de la zero. Uh, Încercăm însă să folosim ceea ce s-a construit deja de secole în statele membre. Însă, sigur că ne confruntăm cu o nouă realitate și anume faptul că cetățenii se deplasează mult dintr-un stat în altul și în aceste situații nu mai există certitudine juridică în privința legislației care se aplică și în privința instanței care are competență. Și de aceea avem nevoie nu doar de instrumente pentru ca nu avem nevoie doar de instrumente mai puternice, avem nevoie și de o mai bună informare a cetățenilor în privința drepturilor lor. Un cetățean din trei, în cazul în care suferă o discriminare, nu își cunoaște drepturile și e păcat. Cred că pe lângă tot ceea ce am spus deja, și anume nevoia de a reforma dreptul civil transfrontalier. Pe lângă recunoașterea reciprocă în domeniul uh, dreptului penal, pe lângă dreptul partenerilor de a călători pe lângă certitudinea juridică în cazul divorțurilor, pe lângă toate acestea, trebuie să facem eforturi mari de comunicare pentru ca cetățenii să-și cunoască drepturile și să știe de ce posibilități dispun dacă drepturile acestea nu sunt respectate. Pentru că dacă nu-ți cunoști drepturile, nu ai drepturi. Și aici trebuie să facem mai multe eforturi pe viitor. Mulțumesc și în sfârșit, domnul Rosario Croceta, un minut, vă rog. Mulțumesc. În următorii cinci ani a trebuit să asistăm la sporirea cooperării judiciare și a luptei împotriva criminalității organizate. Ce veți face pentru a institui un parchet european pornind de la Eurojust? Ce propuneri veți face pentru a spori controlul democratic al acestui organism conform tratatului de la Lisabona? De asemenea, ce eforturi veți face pentru a lupta împotriva criminalității, pentru recunoașterea reciprocă a deciziilor de confiscarea bunurilor criminalilor și utilizarea în scopuri sociale a acestor bunuri. Ce propuneri veți face pentru a proteja peste tot în Uniune victimele infracțiunilor, precum și pentru a-i proteja pe martorii uh, care uh, se învățișează la, la procese? Într-adevăr, noul tratat stipulează că scopul nostru final este ca Eurojust să devină un parchet european. Pe mine mă interesează mai mult, cel mai mult aspectele financiare. Cred că în următoarele luni și în următorii ani trebuie să discutăm dacă dispunem de suficiente resurse, pentru că există posibilitatea de a face un pas în plus în acest domeniu. În cadrul dreptului penal avem nevoie însă de susținerea statelor membre și de susținerea parlamentelor naționale. Eu, una, consider că este foarte important să instituim acest parchet european în ceea ce privește criminalitatea transfrontalieră gravă. Mă gândesc la pedofilie. Este un exemplu. Cred că trebuie să ne sporim cooperarea pentru a identifica soluțiile care se impun. În domeniul penal există două elemente. Există făptașul, sau suspectul și acesta are drepturi fundamentale, într-o democrație acestea trebuie garantate până când este condamnat și apoi și când ajunge la închisoare trebuie să îi fie respectate drepturile fundamentale, ceea ce se uită uneori. Pe de altă parte, există victimele. Nu aș vrea să le asigurăm drepturile doar la nivel declarativ. Trebuie să avem un sistem care să protejeze victimele. Îmi pare rău, spune domnule președinte, nu aveți cuvântul. reuniunea coordonatorilor a stabilit uh, numele vorbitorilor și ordinea intervențiilor. Vă rog să fiți politicoasă și să respectați regulile ca și toți ceilalți. Vă mulțumesc, doamnă Reding, uh, vă mulțumesc pentru cooperare și înțelegere. Trecem la a doua parte a acestei întâlniri. Amintesc membrilor Comisiei Libe că vom avea o reuniune de examinare la, or, la ora 6 și la ora 5 și jumătate o reuniune a coordonatorilor. Domnul Lene va prelua președinția acestei reuniuni. Good. Good.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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten, dass wir langsam aber sicher wieder zur Fortsetzung der Doamnelor și domnilor, vă propun să trecem la următoarea etapă a acestei audieri. Mai întâi o scurtă informare Dispunem de 30 de minute în plus pentru cele trei comisii, deci putem depăși timpul alocat inițial cu 30 de minute și colegilor din Comisia FEM pot să le spun că vor dispune integral de timpul de intervenție, eu însă mă voi rezuma doar la câteva cuvinte și vă voi spune că procedura juridică este diferită față de cea a Comisiei pentru Afaceri Interne. Fiecare persoană care dorește să eh, adreseze o întrebare dispune de două minute, doamna comisar de asemenea dispune de două minute pentru răspuns și veți putea adresa și întrebări suplimentare, însă pe aceleași teme și nu cu uh, un, uh, o temă nouă. Apoi, doamna comisar va putea răspunde întrebării suplimentare uh, timp de un minut. Aceasta este procedura stabilită de mm, Comisia eh, Jurii, doamna Reding, care candidează pentru postul de comisar pentru justiție. Vă urez bun venit și vă dau cuvântul de îndată. Poftim! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați, în comisia dumneavoastră principalele aspecte juridice ale Uniunii Europene vor fi luate în discuție. Pentru protecția și aplicarea dreptului civil, procedural, comercial. Știți că eu nu sunt jurist, însă am toată admirația pentru expertiza, pentru experiența și cunoștințele dumneavoastră juridice. Și dacă îmi permiteți, mă voi strădui în anii următori să profit la maximum de experiența dumneavoastră. Am urmărit însă în, perioada, în ultima perioadă de 20 de ani cum se fac legile și am căpătat experiență în domeniul legiuirii în Uniunea Europeană. O ordine juridică supranațională este, din punctul meu de vedere, un element central al Uniunii Europene. Noi nu ne-am adunat la oaltă pe temeiuri militare, de forță, polițienești. Ne-am adunat la oaltă pentru a aplica norme comune, colective, care trebuie să fie respectate, aplicate și să fie în vigoare. Așa cum spunea Walter Einstein, este vorba de o comunitate care se întemeiază pe realizări istorice de 50 de ani încoace. De ce sunt istorice aceste realizări? Tocmai pentru că există diferențe între noi, iar europenii au învățat să transforme aceste diferențe într-un într, atu creând unitate în diversitate. Da, există ordini de drept, 27 de ordini de drept în Uniunea Europeană, există tradiții juridice diferite, însă avem un organism de drept supranațional pe care l-am creat tocmai pentru că am reușit să ne ascultăm unii pe alții, să învățăm unii de la alții, să ne comparăm sistemele și să le adunăm la oaltă, într-un sistem european nou și uneori mult mai puternic. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că cred că ar trebui să ținem seama de baza pe care va trebui să progresăm în continuare. Comisia va propune inițiative legislative, Parlamentul și Consiliul le vor lua în dezbatere și apoi vom fi gata să vedem cum se aplică acele legi în practică. Întotdeauna va trebui să respectăm tradițiile juridice din statele noastre membre. Și mai spuneam asta și mai devreme. Acest lucru este în mod deosebit important în cadrul dreptului penal, unde parlamentele naționale au un rol important de jucat, unde statele membre pot ele însele să apese pe pedala de urgență. De aceea, în acest domeniu, în mod deosebit, trebuie să ajungem la consensul necesar. În dreptul civil și comercial, trebuie să propunem inițiative legislative acolo unde este nevoie de ele și trebuie să consolidăm piețele interne. De exemplu, în domeniul dreptului civil și comercial, trebuie să dăm dovadă de obiective ambițioase, fiindcă aici sunt uh, uh, întreprinderile. Avem nevoie de o legislație solidă, să îndepărtăm obstacolele pentru a reduce costurile administrative. În felul acesta putem să-i ajutăm pe cetățeni în viața lor de zi cu zi, mai ales în momentul în care aceștia doresc să circule dintr-un stat în membru în altul sau să achiziționeze bunuri și servicii la nivel transfrontalier. Trebuie să ne gândim și la criza financiară. Consolidarea pieței interne este pentru noi instrumentul cel mai rapid de redresare. Iar piața unică va prezenta un avantaj real dacă vom continua să dispunem de un spațiu de justiție unic. Știți că aveți rapoartele dumneavoastră parlamentare de inițiativă proprie, în care cereți uh, inițiative legislative proprii. Multe dintre ideile dumneavoastră pot să fie și vor fi preluate de noul comisar pentru justiție, dacă doriți să o faceți, dacă doriți să procedăm așa, numai pentru că are logică să facem așa. Nu putem aboli execuatorul. Așa ceva nu își are rostul. În același timp însă trebuie să stabilim niște norme. Abolirea execuatorului cu existența unor garanții, așa ceva se poate. Îmi pare rău, doamnă comisar, ați vorbit deja timp de șase minute și vă rog să încheiați. În ce privește Perioada de răspundere pentru accidentele rutiere nu se poate accepta. Există 20.000 de accidente rutiere pe an. E nevoie de certitudine juridică. Trebuie să uh, luăm în discuție și aspectul a conturilor bancare. Uh, 60% din datorii rămân neacoperite în situațiile transfrontaliere, avem nevoie de coerență în dreptul contractual, împreună cu legislația privind consumatorii, pentru care eu port răspunderea. Este și răspunderea mea să ajungem la un echilibru în acest sens și asta e foarte important. Știți că eu susțin cu tărie drepturile consumatorului și este o abordare pe care o voi continua și cred că i-am, acest document l-am, uh, nu l-am citit, dar pot să vă spun că l-am parcurs rapid și mi se pare un instrument extraordinar. Este temeiul de la care trebuie să pornească un cod civil european. Apropo, Statele Unite au început un cod comercial uniform. De ce n-am putea și noi să avem un cod civil la nivel european pentru piața noastră unică? O piață unică de care până la urmă să ne și îndrăgostim. Domnul președinte, domnule comisar, îmi face o deosebită plăcere să ascult intervenția dumneavoastră și îmi pare tare rău că trebuie să vă întrerup, dar trecem acum la întrebări. Domnul Tadeus Iefca pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, aș dori mai întâi să vă mulțumesc foarte mult pentru această declarație conform căreia inițiativele Parlamentului European veți încerca să le transpuneți în inițiative legislative și asta sunt convins că e un lucru foarte bun. La sfârșitul anului trecut am dorit să propunem o reglementare privind aspectele matrimoniale, căsătoriile Cred că aici trebuie să consolidăm cooperarea, în special ținând seama de drepturile copilului. Spuneați că sunteți gata în, să acceptați o consolidare a uh, cooperării în cadrul Roma 3. Este în primele luni ale mandatului meu. E o declarație foarte importantă, însă aș dori să știu dacă aveți în vedere și alte posibile soluții ca să evităm uh, impasul din Consiliu și uh, în ce măsură și când veți fi dispusă să propuneți o cooperare consolidată? Eu nu mă bucur atunci când Europa înaintează în, uh, cadrul unei cooperări consolidate, atunci când numai câteva state membre cooperează și nu la nivelul Uniunii Europene întregi. Cred că ar trebui ca toate cele 27 de state membre să colaboreze. Însă atunci când putem identifica o problemă foarte importantă ca Roma 3, acolo nu este posibil să existe unanimitate. Și atunci este posibil să nu dispunem de alte uh, căi de progres. Și revin asupra ceea ce am mai spus. 350 de mii de căsătorii mixte au loc în fiecare an și aproximativ 170 de mii de divorț, divorțuri, adică 19% din uh, divor, tot, numărul total de divorțuri provine din căsătorii mixte. Și Aici trebuie să avem în vedere suferințele părții celei mai vulnerabile din acea căsătorie, problemele copiilor. În această situație nu avem încotro, trebuie să uh, optăm pentru cooperare consolidată, ne-au cerut-o 10 state membre și vom lua în calcul solicitarea lor. Sper că statele membre vor vedea că dacă există o problemă serioasă și altele trebuie să li se alăture să nu fie doar 10 state membre, ci numărul să crească, să crească la 20, apoi la 25 și pe urmă la 27. În orice caz, important este să progresăm. Mulțumesc. Domnul Sfievca dorește să adreseze o întrebare suplimentară. Mulțumesc. Zece țări au cerut această procedură de cooperare consolidată. Dumneavoastră doriți creșterea numărului lor. Aveți cumva în intenție să introduceți vreo modificare la propunerea dumneavoastră inițială? Vă mulțumesc! Este una dintre acțiunile pe care le voi întreprinde din prima zi a mandatului meu, dacă se va hotărâ că trebuie să fiu comisar. Am analizat lucrurile acestea în ansamblu, dar nu în toate detaliile și o voi face foarte rapid. Deja activitatea pregătitoare a fost efectuată, nu e nimic nou și voi lua o hotărâre în baza activităților uh, pregătitoare și voi ruga toți deputații care au experiență în acest domeniu să mă ajute cu opiniile, cu avizele lor și dacă așa va fi, vă voi fi recunoscătoare, fiindcă aș dori ca această decizie atât de importantă pentru cetățenii europeni să fie luată cât mai repede, cât mai rapid. Această alegere a instanțelor pe spinarea părții cele mai vulnerabile dintr-o căsnicie este problema cea mai gravă și nu trebuie să... Și asta uh, afectează imaginea pe care uh, o am eu despre Uniunea Europeană. Mulțumesc! Din partea grupului S și D, domnul Rapcai. Doamnă Reding, în ziarul Die Welt ați fost ieri descrisă ca fiind o persoană cu mult farmec și care știe să-și apere punctul de vedere. O persoană care se bucură de stima întreprinzătorilor europeni, deoarece uh, aceștia speră că veți vă veți ocupa de problemele economice și că nu veți adopta reglementări ostile întreprinderilor. Vorbim de asemenea despre protecția consumatorilor, despre legăturile dintre lucrători și uh, angajatori, și atunci când ne gândim la întreprinderile europene, eu trebuie să vă spun că nu știu cum se va desfășura în practică acest proces de codecizie, ținând seama de normele care diferă de la un stat membru la altul. Ne puteți spune cum veți proceda după, uh, ținând seama de ce am citit eu ieri în Divelt? Nu vreau să critic uh, activitatea unui coleg jurnalist, însă dacă acest jurnalist uh, s-ar fi interesat uh, uh, în ceea ce privește uh, pachetul Telecom, ar fi primit alte răspunsuri. Convingerea mea este că nu trebuie să fii neapărat uh, părtinitor, să ții partea unuia împotriva altuia. E nevoie de echilibru. Avem o piață internă în care cetățenii beneficiază de dreptul la libera circulație. De asemenea, dispunem de drepturile fundamentale și de dreptul la non-discriminare pentru cetățeni. Poate să existe un echilibru între toate aceste elemente. Tot într-un ziar german, îl am undeva uh, în dosarul meu, ar trebui să mă uit să văd cine a scris asta. Am găsit acolo o analiză științifică foarte interesantă, uh, făcută de o universitate germană, care a arătat că în acele întreprinderi în care există un nivel ridicat de integrare a femeilor și respectiv a persoanelor cu dizabilități, unde nu există discriminare, acele întreprinderi, spuneam, au rezultatele cele mai bune. Iată, cred că în societățile noastre există un echilibru care trebuie menținut. Uneori trebuie să punem accentul pe uh, aspectul, aspectele legate de întreprinderi, alteori pe aspectele legate de consumatori. În cadrul directivei privind consumatorii, voi lua în considerare deplin drepturile consumatorilor, știu care sunt criticile avansate, am și discutat despre acestea, dar dacă venim cu o directivă pentru consumatori și consumatorii consideră că prin această directivă i-am înșelat, atunci ar trebui mai degrabă să o lăsăm uh, baltă cu directiva pentru consumatori. Bun. Farmecul dumneavoastră, experiența dumneavoastră, hotărârea dumneavoastră, sigur că sunt autentice. Îmi vorbiți însă de protecția consumatorilor. Desigur, de interesele consumatorilor trebuie să ținem seama, însă se ridică o problemă foarte dificilă. Dorim o armonizare minimă sau maximă a protecției, a normelor privind protecția consumatorilor. În cadrul Parlamentului există dezbatere aprinse pe tema aceasta și aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. În calitate de comisar pentru telecomunicații, în ultimii cinci ani, întrucât răspundeam și de aspectele uh, achizițiilor transfrontaliere în domeniul internet, prin internet, că nu poți să construiești o piață unică. Am văzut că nu poți construi o piață unică doar cu armonizare minimă. Nu este în avantajul întreprinderilor, pentru că nu poți să obții încrederea cetățenilor pentru, a utiliza, pentru a-și utiliza drepturile la nivel transnațional. Și am văzut asta în achizițiile online. Pur și simplu, acestea nu funcționează la nivel transfrontalier din cauza lipsei de încredere. De aceea cred că armonizarea completă este soluția. Știu de asemenea că trebuie să uh, avem în vedere calitatea redactării și uh, nivelul adecvat de protecție. Și voi discuta cu colegii legiuitori pe această temă împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul. Nădăjduiesc să obținem niște soluții pragmatice. Mulțumesc, domnul Baldasare. Vă mulțumesc. Doamnă Reding, în răspunsul dumneavoastră scris ați arătat că doriți să creați o, o Europa a cetățenilor și că aceasta este una dintre prioritățile dumneavoastră. Spuneți de aceea că aveți intenția de a introduce măsuri concrete pentru a promova drepturile cetățenilor și pentru a le proteja. Libera circulație, relațiile interpersonale, tranzacțiile comerciale, însă eu tocmai la asta aș dori să mă refer, tocmai pentru a uh, veghea la respectarea diferitelor sisteme judiciare și culturi juridice din statele membre ale Uniunii Europene, toți cetățenii Uniunii Europene ar trebui să se bucure de mecanisme de recunoaștere reciprocă a actelor juridice. actele autentificate la notar, de exemplu, nu sunt valabile în întreaga Uniune Europeană. Și aș dori să vă întreb ce intenții, ce uh, măsuri veți lua pentru a face astfel încât actele uh, să poată fi recunoscute actele juridice să poată fi recunoscute în întreaga Uniune Europeană, ca această recunoaștere să se aplice nu numai actelor notariale, ci tuturor actelor juridice această întrebare se leagă de una dintre problemele foarte practice pe care le avem în Uniunea Europeană și anume faptul că cetățenii nu-și cunosc drepturile. Dacă citiți raportul la masur, veți vedea multe exemple concrete de ce lucrurile nu funcționează și cred că dacă vrem să avem această Europa a cetățenilor, trebuie să rezolvăm această problemă extrem de practică, aceste probleme foarte practice și concrete. În 2008, Parlamentul European a cerut un tratament mai orizontal al recunoașterilor reciproce și astăzi avem uh, o recunoaștere fragmentată, parțială, uh, foarte lentă. Am început să facem acest lucru și uh, colegul meu comisar a început cu succesiunile transfrontaliere Uh, cu problema certificatului uh, european de moștenitor. Cred că aceasta este o cale foarte bună de a uh, merge mai departe. Aș, aș vrea să continui și cu celelalte dosare, însă nu într-o abordare de sus în jos. Mai întâi aș vrea să am o consultare publică pe toate aceste probleme pentru a uh, afla de la autorii de politici, dar și de la afaceri, de la mediul de afaceri, de la mediul industrial, de la cetățeni, uh, de ce este nevoie. Și sigur, vreau să aflu și opinia profesioniștilor care știu cel mai bine și apoi să urmez această consultare cu măsuri concrete. Președintele, cea de-a doua întrebare. Soluția poate că ar fi, ar putea să fie să avem o autoritate europeană care să garanteze legitimitatea acestor acte și care să uh, creeze un fel de numitor comun pentru orice act emis. Deci să avem niște standarde comune de-a lungul Europei. Credeți că acesta ar fi o posibilitate? Doamna Reding, este una dintre multele posibilități pe care le avem. Poate că nu ar fi neapărat nevoie de o nouă instituție, nu se neapărat fanul uh, ideii de a crea o nouă structură administrativă. Cred că asta nu face decât să îngreuneze lucrurile. Dar cu siguranță aș examina această idee. Dacă se poate face de către o instituție care există deja și într-un mod foarte practic și eficient, atunci asta ar ajuta la rezolvarea problemei. Tocmai de aceea avem nevoie de această consultare publică, pentru că vrem să ascultăm toate aceste idei și să le analizăm din punct de vedere al fezabilităților și al caracterului lor practic. Președintele, mulțumesc. Doamna Geringer de Odenberg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș vrea să vă felicit pentru activitatea noastră trecută și mai ales pentru pachetul Telecom, care a fost un succes major. Întrebarea mea se referă la problema copyright-ului într-o economie bazată pe cunoaștere. În octombrie 2009, comunicarea Comisiei spunea că viitoarea Comisie va prezenta o strategie cuprinzătoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Cum vă vedeți dumneavoastră rolul în calitate de comisar responsabil cu justiția, justiția și uh, libertățile civile în viitoarea dezbatere privind copyright-ul și în special uh, cum veți încerca să realizați un echilibru la nivel european între nevoia de a proteja copyright-ul și nevoia de a proteja libertatea cuvântului? O chestiune care a fost considerată un drept fundamental, după cum știți, uh, recent de către uh, Curtea Constituțională franceză. Sigur, piața comună este uh, un, un loc și pentru știință, dar și pentru entertainment. Avem o, o lege nouă, nevoie de o lege nouă a copyright pentru că aceasta nu a fost uh, implementată corect. Care este strategia noastră în ce privește copyright-ul pe internet și cum uh, veți implementa și în ce calendar veți implementa această legislație? Vă mulțumesc! doamna comisar. Întreaga dezbatere privind internetul, accesul la internet și dreptul la copyright a fost, uh, protecția copyrightului a fost o dezbatere foarte încinsă și aici în Parlament. Și știți că am susținut Parlamentul în ce privește articolul 138 privind uh, uh libera uh, utilizarea internetului. A fost o bătălie foarte dură, dar am reușit să obținem adoptarea acestui articol la conciliere cu Consiliul. Asta înseamnă că uh, această nouă prevedere legată de liberul acces la internet reprezintă o victorie pentru drepturile și libertățile cetățenilor europeni. Asta este o parte a o fațetă a problemei. Cealaltă parte este întrebarea cum putem să ne asigurăm că oamenii care creează bunuri sunt plătiți și beneficiază de pe urma acestor bunuri intelectuale. Uh, am observat în primul rând că nu putem să asigurăm acest lucru cu vechile instrumente pe care le aveam în vechea organizare și că avem nevoie de noi și mai eficiente modalități de a proteja drepturile de autor și proprietatea intelectuală și creația artistică. Și eu întotdeauna am susținut promovarea unor proiecte legislative care să meargă la nivel transfrontalier, dar nu în uh, direcția represiunii. Apropo, uh, abordarea represivă este eliminată în legislația europeană. S-a văzut acest lucru foarte clar prin decizia care s-a luat pe codecizie la pachetul telecomuri că uh, o lege cum este cea, legea Hadopi din Franța nu va deveni niciodată parte a legislației europene. Președintele, uh, mai aveți o întrebare de follow-up? Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, mai am o întrebare care are legătură cu prima, oarecum. Acum uh, Uniunea negociază un acord uh, internațional uh, comercial împotriva produselor contrafăcute, care poate avea un impact semnificativ asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Ce credeți în legătură cu acest acord? Credeți că acest acord ar trebui să conțină prevederi care să sancționeze și să penalizeze file sharing-ul de natură non-comercială, schimbul de fișiere internet care au o natură necomercială. Și m-am bucurat de asemenea să vă aud spunând că soluția franceză la această problemă nu va fi urmată de Uniunea Europeană. Cred că toți ar trebui să susținem această poziție și să o urmăm. Doamna comisar, așa cum am explicat deja în discuțiile pe care le-am avut de câteva ori, faptul că Uniunea Europeană acum are în tratatul său drepturile fundamentale și carta, asta înseamnă că toate deciziile pe care le propune Comisia trebuie să treacă printr-o evaluare de impact din punct de vedere al drepturilor fundamentale. Și asta este o, resp- o responsabilitate orizontală pe care mi-a cerut președintele Comisiei să mi-o asum. Asta înseamnă că și în acordurile noastre internaționale, în viitoarele acorduri internaționale și de acorduri care vor ajunge și în, ex- în uh, atenția acestui Parlament, problema drepturilor fundamentale va fi uh, pe agenda. În ce privește instrumentele justiției, uh, instrumentele judiciare de luptă împotriva uh, falsificării produselor. Voi colabora cu colega mea Cecilia Mastrom uh, pentru a crea o directivă nouă împotriva uh, contrafacerii. Dar contrafacerea nu este echivalentă cu download-ul. Cu... Sunt, sunt probleme complet diferite, deci ar trebui să ne uităm uh, la aceste două chestiuni separat. Deci, contrafacerea e un lucru și download-ul e cu totul altceva. File sharing-ul, download-ul sunt cu totul altceva. Vom avea câteva ocazii uh, de a încerca să ajungem la un echilibru între aceste două drepturi, dreptul la viață privată și dreptul la proprietate. Și vom vedea asta în multe legi, în multe proiecte de legi pe care vrem să le facem, că va trebui să obținem acest echilibru și va trebui să luăm decizii dificile. Președintele, mulțumesc foarte mult foarte greu de răspuns la o întrebare atât de concentrată într-un timp atât de scurt, dar trebuie să ne asigurăm că terminăm la timp. Acum, doamna Diana Wallace. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar de semnat, atât pentru răspunsurile de astăzi și pentru prezentarea scrisă. Ne-ați uh, dat o prezentare foarte impresionantă uh, uh, a activității în sistemul de justiție civilă în Europa. Uh, foarte important este însă cum comunicăm aceste activități și aceste măsuri și mă preocupă uh, ideea dacă vom fi capabili să comunicăm Uh, în legătură cu crearea unui sistem uh, de justiție în Europa care trebuie să armonizeze 27 de jurisprudențe sau 28 de regimuri în ce privește legea contractelor, legislația contractelor și sigur spuneți că vreți să faceți proiect, uh, progres în ce privește cooperarea adâncită în probleme legate de divorț, succesiune și așa mai departe și știm că mulți doresc să lase la o parte uh, uh, problema legislației civile, pentru că sunt tradițiile atât de dificile, dar asta înseamnă să lăsăm uh, în afara Europei uh, și pe toți cetățenii care doresc să, uh, să beneficieze de pe urma acestei jurisdicții. Deci, întrebarea mea este, vom avea într-adevăr un sistem european de justiție civilă accesibil? Domnul președinte a subliniat mai devreme un element esențial. Și eu am spus mai devreme că nu ai parte de justiție decât dacă știi că poți avea parte de justiție. Și unul dintre, unul dintre cetățeni europeni nu are nicio idee în legătură cu drepturile pe care le deține. Asta e o problemă foarte puternică și aici trebuie să acționăm. Deci știu care este dificultatea. Am fost uh, am examinat îndeaproape împreună cu uh, oficiul de publicații din uh, Luxemburg, am examinat ideea de a avea un portal de internet unic unde toate legile, toată jurisprudența curții și toate legislațiile naționale să fie disponibile. De asemenea, să fie niște rezumate pentru cetățeni, care să facă lucrurile mai accesibile, mai simple. Asta e un lucru și e un proiect în desfășurare. Și vom avea acest portal unic în 2011. Știți că, de asemenea, lucrăm și la portalul e-justice. Activitatea pe acesta a început deja prin 2006-2007, nu sunt sigură, dar să zicem 2007. Prim, uh, primul element concret va apărea în 2011 și până în 2014 ar trebui să avem un portal pe care să existe și uh, reacții, să obții documentele, să ai semnătura auto, uh, autentică, autentificată. Deci vrem să obținem aceste lucruri, dar ambele proiecte, sunt niște, niște portaluri și problema este cum poți obține un document concret atunci când ai nevoie de el. O altă chestiune este că cetățenii trebuie informați în legătură cu drepturile lor și aici avem uh, întreaga chestiune a cetățeniei care e parte a portofoliului meu și aș vrea să folosesc realmente posibilitățile de comunicare pe care le am în cadrul portofoliului meu pentru a informa pe cetățenii în legătură cu drepturile lor și aici, evident, voi avea nevoie de uh, colaborarea Parlamentului European, pentru că și dumneavoastră va trebui să informați, să vă informați cetățenii alegătorii în legătură cu drepturile lor și Există mulți cetățeni britanici care trăiesc în străinătate, călătoresc în străinătate și au probleme uneori în străinătate și vor să aibă și o soluție. Vrem să ajutăm și pe ei. Mulțumesc. Mai, nu, nu am nicio problemă în legătură cu ce ați spus legat de comunicare și salut această idee, dar nu mi-ați răspuns la uh, cealaltă chestiune din întrebarea mea, și anume, din cauza metodelor diferite de abordare și din cauza utilizării potențiale a cooperării îmbogățite, uh, vor exista foarte mulți cetățeni europeni care vor fi uh, lăsați în afara, se vor găsi în afara sistemului de justiție civilă și o, o întreagă tradiție juridică va fi abandonată. Semnalele sunt mai periculoase decât oricând în ultimii 10-11 ani de când sunt membra acestui Parlament. Doamna comisar, ați spus-o chiar dumneavoastră, posibilitatea de a crea un sistem cu 28 de variante, un al 28-lea sistem care să fie deasupra celor 27 din țările membre și să ai posibilitatea de a aplica acest al 28-lea sistem, va fi o soluție foarte interesantă. Însă această discuție nu este încheiată. E o discuție care continuă și așa cum am spus în introducerea mea, eu nu sunt un avocat, nu sunt de meserie jurist și aș vrea să am contribuții de la toate persoanele din această sală care sunt juriști, sunt avocați și de la toți uh, membrii Parlamentului pentru a ajuta Comisia să găsim o soluție uh, cât mai bună. Vă pot spune că în uh, Direcția Generală unde sper că voi lucra dacă mă veți valida. Sunt foarte mulți juriști foarte buni și de asemenea și în uh, biroul meu, uh, în cabinetul meu sunt foarte buni juriști, deci cred că împreună vom putea găsi cea mai bună soluție pentru cetățenii europeni, incluzându-i pe cetățenii europeni care, sunt, uh, care trăiesc în sisteme de drept comun respectabile pe care nu ar trebui să le abandonăm. Domnul Bodu, vă rog. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru susținerea uh, pe care o acordați codului comercial european, dar înainte de a avea un document atât de elaborat, vreau să vă pun o întrebare în, aceeași, uh, în același domeniu, dar una mai pragmatică. Așadar, care sunt planurile dumneavoastră privind uh, activitatea viitoare asupra cadrului comun de referință? Puteți clarifica în special intențiile noastre în ce privește uh, un regim contractual uh, opțional, al 28-lea regim uh, contractual opțional. Puteți indica de asemenea ce planificați să faceți în legătură cu calendarul de pași concret și metode prevăzute pentru a realiza scopurile noastre în ce privește legea europeană privind contractele? Doamna comisar, în timpul uneia dintre primele sesiuni de lucru cu noul meu DG am găsit uh, cele șapte volume, aveți aici unul dintre ele, vi arăt. Știu că uh, dumneavoastră, membrii Parlamentului, ați lucrat uh, din greu asupra acestui uh, domeniu și uh, eu aș vrea să folosesc această activitate, această muncă, pentru că ar fi păcat dacă rezultatele acestei munci ar rămâne doar la nivel academic, universitar. Ele trebuie să fie puse în practică. Și de aceea uh, voi stabili un grup de experți, voi crea un grup de experți care în uh, cursul acestui an 2010 vor se vor apleca asupra substanței uh, activității făcute deja și din, în vara lui 2010, din uh, în urma activității acestui grup de experți, voi veni cu o comunicare care în 2011 ar trebui, în mod normal, să ducă la crearea unui nou instrument juridic legal. Între timp știu că uh, se lucrează la traduceri, pentru că acest, uh, acest document s-a făcut inițial doar în engleză și acum trebuie tradus, se lucrează la traducerea lui în franceză și în engleză din originalul, uh, și în franceză și în germană din originalul englez. Uh, Aș vrea să continuăm această activitate și uh, Comisia uh, îi va ajuta. Deci se vor face în paralel aceste activități. O întrebare de follow-up de asemenea. Apropo, vorbeați despre activitatea uh, academică. Cum intenționați să implicați Parlamentul în eforturile experților europeni în această chestiune? Comunicarea din vara lui 2010 va fi o ocazie pentru, ca, pentru Parlament să ia notă de elementele obținute și să ne spună în ce direcție dorește să evoluăm. Și de aceea vreau să încep cu o comunicare și nu cu o propunere de decizie, pentru că întotdeauna am crezut că înainte să ajungi la o propunere mai concretă, trebuie să vii cu toată înțelepciunea nu doar a specialiștilor, ci tuturor celor care lucrează în, în domeniu, judecători, avocați, politicieni, toată lumea trebuie să participe și apoi din această înțelepciune comună să selectezi părțile cele mai fezabile pe care să le introduci într-un instrument juridic cât mai bine popularizat și uh, discutat public. Acest lucru uh, nu a fost, acest document nu a fost până acum pe agenda și e păcat că s-a întâmplat așa. Ar fi păcat să nu-l folosim în viitor. Eu, cum spuneam, nu sunt o specialistă în domeniu, am nevoie de ajutorul dumneavoastră, dar realmente vreau să obțin rezultate bune, pentru că acesta este embrionul uh, unui posibil viitor cod european civil și la asta ar trebui să ajungem într-o zi. Președintele, mulțumesc. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc despre o problemă strâns legată de credibilitatea Uniunii Europene și anume aplicarea dreptului european în statele membre. Primim numeroase plângeri, reclamații din partea cetățenilor și avem, pe de altă parte, din ce în ce mai puține proceduri de încălcare. În ceea ce privește dreptul mediului încojător, se fac din ce în ce mai puține lucruri, dar și în alte domenii. Ce veți face pentru ca acest aspect să fie prioritar? Vorbesc deci despre aplicarea dreptului comunitar. Există un nou acord interinstituțional Oare nu ar trebui să prevedem măsuri practice, concrete, de cooperare între Comisie și Parlament în acest domeniu? Cu participarea Comisiei pentru Petiții la această activitate, cum putem garanta faptul că directivele sunt aplicate în mod corect și în timp util? Stimatul parlamentar are perfectă dreptate. Nu este suficient să dispui de o legislație europeană dacă legislația este adoptată, aplicată doar parțial sau deloc. Este unul dintre motivele pentru care, în calitate de comisar, am folosit o, un regulament pentru domeniul telecomunicațiilor și nu o directivă. Regulamentul este aplicat mai repede și este aplicat direct. Știu că acum voi lucra într-un domeniu diferit, mult mai sensibil. Oricum, în domeniul dreptului penal nu poți adopta regulamente. Haideți să vedem însă ce putem face în ceea ce privește dreptul civil. Cred că va fi foarte important ca, o dată pe an, să elaborăm un raport cu privire la adoptarea drepturilor fundamentale și aplicarea dreptului european pe plan național. De asemenea, trebuie să strângem toate reclamațiile care ajung la Comisia pentru Petiții, reclamațiile care ajung la dumneavoastră personal, de asemenea care ajung la Comisie și la mediatorul european și trebuie să le analizăm pentru a vedea cum anume putem face progrese în continuare. Și vreau să vă spun ceva. Nu voi ezita să introduc proceduri de încălcare. Uitați-vă la ce am făcut în ultimii 10 ani și veți înțelege că nu îmi e câtuși de puțin frică de statele membre mari. Răspunsul este foarte mulțumitor la prima vedere, însă să înțeleg că în ceea ce privește raportul cu privire la aplicarea dreptului comunitar, să înțeleg că ne putem aștepta la răspunsuri concrete la aceste uh, chestiuni, pentru că în trecut nu a fost cazul. Avem un mandat parlamentar și comisia, de asemenea, are misiunea să asigure respectarea tratatului. În ultimele săptămâni, președintele Barroso a făcut un apel la adresa candidaților pentru a se discuta tocmai despre astfel de chestiuni și a arătat foarte clar că Parlamentul are un rol chiar mai important acum, pe baza tratatului, decât în trecut. Parlamentul trebuie să poată primi răspunsuri directe din partea comisarilor. Vă pot vorbi despre perspectiva mea. În ultimii 10 ani, și puteți să întrebați comisiile care au discutat, care au cooperat direct cu mine. Am fost întotdeauna prezent ori de câte ori Parlamentul a dorit să discute cu mine. Am cerut de asemenea parlamentarilor să discute cu mine atunci când am considerat că am nevoie de contribuția Parlamentului și de asemenea am considerat că trebuie să răspundem la întrebările puse de parlamentari foarte rapid, pentru că dumneavoastră sunteți legătura între politicile europene și cetățeni. Doamna, domnul Karin, doamnă candidată, pe de o parte vă spuneți că mm, nu vă place atunci când nu toate statele membre acționează împreună. Pe de altă parte, uneori, atitudinea Comisiei face ca țările care respectă common law să nu coopereze cu partenerii europeni aș vrea să fac referință la tratatul de la Lisabona. El prevede un spațiu al justiției și libertății cu respectarea tradițiilor juridice diferite din statele membre. În răspunsul dumneavoastră scris la chestionar și în discursul dumneavoastră de astăzi, ați afirmat că intenționați să construiți un cod civil european acest cod civil european nu ar ține cont de tradițiile de common law existente în anumite state membre? Este important să se protejeze acest uh, sistem. Mă îngrijorează propunerile cu privire la testamente și succesiuni, precum și regulamentul Bruxelles 1. Mai mult, Programul de la Stockholm nu prevede armonizarea dreptului contractual sau un cod civil. Aveți intenția să mergeți dincolo de programul de la Stockholm și de unde aveți mandatul pentru o, uh, o astfel de acțiune? Cred că nu pot decât să repet răspunsul pe care l-am dat vicepreședintei Wallis la aceeași întrebare. Trebuie să ținem cont de toate situațiile naționale și să ajungem la o soluție care să fie echilibrată pentru cele 27 de state membre. Este și motivul pentru care am anunțat o comunicare după ce am vorbit cu grupurile de experți la care participă și experți din uh, țările europene în care se aplică common law. Trebuie să ajungem la o propunere comună, pentru că nu vorbesc despre decizii, ci despre propuneri. O propunere comună în privința cele mai bune căi de urmat, în așa fel încât cetățenii care se deplasează să beneficiază de respectarea drepturilor lor. În ceea ce privește chestiunea testamentelor, știu că există un element specific în dreptul britanic și acest element specific a fost avut în vedere în lucrările de până acum asupra propunerii comisiei, în așa fel încât să se țină cont de situația cetățenilor britanici care locuiesc în afara graniților Marii Britanii. Dacă mă amintesc bine, însă nu sunt sigură 100%. Dacă mă amintesc bine, cetățenii britanici pot alege dacă vor să li se aplice sistemul britanic sau vor să se aplice sistemul din statul membru în care își au reședința. Însă lucrările sunt încă în curs. Întrebare suplimentară. Vorbesc despre lipsa definiției uh, reședinței obișnuite. Să înțeleg din răspunsul dumneavoastră, domnul comisar, că atunci când vorbim despre viitoarele propuneri legislative, veți uh, susține realizarea unor analize de impact complete în statele membre? Nu știu ce înțelegeți prin uh, o analiză de impact de plină, completă în statele membre. Avem întotdeauna două analize de impact. O analiză care ține cont de fiecare sistem din cele 27 de state membre și dacă la asta vă referiți, răspunsul este da. Și avem și o analiză de impact suplimentară cu privire la impactul asupra drepturilor fundamentale. Această analiză va fi o analiză care se va adăuga de acum înainte. Vorbim despre libertatea de circulație care trebuie să fie avută în vedere în cadrul acestei analize de impact. Doamna de Berlinguer. Domnul Berlinguer. Doamnă comisar, Avem acest program de la Stockholm. Care sunt măsurile necesare pentru a crea un regim juridic european? Este esențial ca cetățenii să fie conștienți de drepturile pe care le au și să știe că au acces la aceste drepturi. Trebuie de asemenea să evolueze mentalitățile juridice ale avocaților din statele membre, pentru că aceștia sunt cei care aplică dreptul. Ce veți face, doamnă, pentru a pregăti terenul în ceea ce privește evoluția mentalităților? Ce investiții veți face? Veți uh, crea organisme de pregătire profesională pentru a asigura schimbarea mentalităților? Cum veți asocia organismele de pregătire naționale? Și cum vă veți asigura că evoluează și competențele din mediul universitar, în așa fel încât toți cei care sunt specialiști în drept uh, cunosc reglementările și în așa fel încât să există o încredere între diferitele, diferiții experți din statele membre. Aveți perfectă dreptate. Încrederea reciprocă nu se decretează de sus în jos. Încrederea reciprocă apare atunci când experții dintr-o țară cunosc legislația dintr-o altă țară și știu că și experții din cealaltă țară sunt uh, serioși și competenți. Aceste principii stau la baza activității noastre comune și muncii noastre comune. Și tocmai de aceea, atunci când uh, eram comisară pentru educație, am uh, insistat pentru a se extinde programul Erasmus și universitățile oferă acum un master comun. De ce? Pentru că vorbim despre tinerii care pot acum discuta cu profesori care au mentalități diferite, unu sau doi ani. Și acești tineri, când se întorc în țările lor, pot păstra legătura cu profesorii aceia și pot face schimbări. Aș vrea să existe un program Erasmus și pentru judecătorii, de pildă, în așa fel încât judecătorii să se cunoască mai bine între ei, în așa fel încât să cunoască mai bine sistemele din alte țări. Doar astfel vom putea construi această recunoaștere reciprocă între uh, experți. Ne propunem, deci, să consolidăm rețelele existente, pentru că există o rețea judiciară, există un forum de asemenea. De asemenea, dorim să traducem documentele existente și dorim să sporim profesiona pregătirea profesională și mă bazez pe institutele și universitățile existente deja în Europa. Dorim să creăm rețele între ele, dorim să existe schimburi între ele, o muncă comună. Este foarte important. Și cine știe, poate că am putea chiar să avem în vedere o Academie Europeană de Drept. Însă eu am în vedere deocamdată în special constituirea de rețele între diferitele academii. Mulțumesc, doamnă comisar. Există deja un fel de Erasmus pentru judecători și magistrați, să se aplică doar unui judecător dintr-o mie, unui număr infim de magistrați. Însă toate aceste activități care sunt deja în curs în statele membre se bazează pe cursuri, lecții. E ca și cum un președinte de tribunal ar uh, urma cursuri ca și un elev Or, cred că trebuie să ne schimbăm ideile în privința pregătirii profesionale, pentru că experții aceștia care au un nivel înalt trebuie să plece de la experiența lor profesională, acolo unde își exercită profesia. Poate că ar trebui, deci, să revizuim uh, pregătirea profesională a adulților cu uh, calificare înaltă. Nu credeți? E clar că misiunea unei astfel de academii trebuie să țină cont de pregătirea uh, persoanelor. Sigur că atunci când vorbim despre un număr mic de persoane, vorbim despre o picătură în ocean. Trebuie să consolidăm aceste programe de pregătire profesională și trebuie de asemenea să uh, consolidăm uh, uh, instituțiile existente. Mă gândesc la Florența, de exemplu. Și, de asemenea, pentru a răspunde la întrebarea pusă de deputatul uh, britanic, îngrijorat de respectarea sistemului common law, avem nevoie de uh, consolidarea activității academice și de consolidarea pregătirii profesionale. Doamna Reding, cu toții considerăm că e nevoie de o mai bună comunicare în privința activității noastre. Aș vrea să vă pun o întrebare uh, legată de strategia de comunicare în domeniul justiției și dreptului. Sunt membră a Comisiei Juridice și constat că mass media are alte probleme decât cele de care se ocupă comisia noastră. Portofoliul dumneavoastră include teme importante, cum este acele, aceea scanelor corporale. De asemenea, aspectele legate de dreptul transfrontalier al familiilor sunt foarte importante. Puteți să ne spuneți ce intenționați să faceți în domeniul dreptului familiei pe lângă Roma 3? Ați fost ziaristă. Ce credeți despre noile sisteme juridice și mai bună informare a cetățenilor în privința lor? Experiența mea în domeniu e groaznic. Tot timpul trebuie să mă întorc la experiența mea, însă încă mă mai simt puțin ziaristă. Nu poți să scrii o poveste bună dacă nu ai subiect. Trebuie să începi cu o poveste bună și apoi poți să scrii un articol. Poate că nu vom beneficia de atenția mass mediei în privința CVR, însă în privința dreptului familiei trebuie să pornim de la exemple concrete de persoane implicate. Persoane care vor să se căsătorească, de exemplu, și care au nevoie de un document am dat deja exemplul uh, cetățeanului finlandez care are nevoie de un certificat care nu există în Marea Britanie, de exemplu. Ce face persoana care se află în, uh, într-o astfel de situație? Sau putem vorbi despre povestea copiilor răpiți. Sau despre partenerul vulnerabil dintr-o căsnicie care este pus în dificultate din cauza că se face apel la instanța cea mai favorabilă persoanei mai uh, aflat, aflat într-o poziție avantajată. Deci trebuie să pornim de la probleme, problemele cetățenilor și de la felul în care pot fi rezolvate. Cred că astfel vom putea îmbunătăți comunicarea. Sigur că trebuie făcute foarte multe. Deputații din Comisia pentru Drepturile Femeilor uh, joacă un rol important aici. De asemenea, când vorbim despre violența la adresa femeilor, întrebarea care se pune este cum acționăm și cum facem pentru a explica problemilor, problemele și cum putem uh, arăta că Uniunea Europeană și Parlamentul European fac ceva. Acestea sunt poveștile care interesează cetățenii și trebuie să există, existe subiecte care să fie preluate de ziariști. Sper că activitatea Comisiei Juridice este pe mâini bune și că această comisie nu va fi uh, ruda săracă față de Comisia Libe. Sunteți uh, responsabilă de comunicare. Cum veți garanta neutralitatea? Reprezentați întreg colegiul comisarilor cum vă veți face activitatea de comunicare pentru a fi neutră și în același timp să aveți o activitate de comunicare în privința uh, subiectelor care țin de portofoliul dumneavoastră. Aveți uh, foarte multe, multă experiență cei care vă aflați în această sală, ați participat la alegerile europene. Care au fost elementele despre care au auziseră cetățenii? Roamingul, printre altele. Și de ce? Pentru că cetățenii au simțit impactul acestei legislații în viața de zi cu zi. Dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului și fiecare comisar în parte, are câte ceva de spus despre acțiunile pe care le întreprinde. Trebuie să le explicăm cetățenilor. Deci trebuie să avem o campanie de comunicare bazată pe activități concrete. De asemenea, trebuie să explicăm cetățenilor în general ce face Europa pentru ei pe plan orizontal. Vorbim aici despre libertatea de circulație, vorbim despre problemele sociale, despre problemele de mediu. Fiecare comisar în parte trebuie să vorbească despre aceste lucruri și Direcția Generală Comunicare va fi un instrument important pentru a transmite aceste mesaje pe care cetățenii trebuie să le audă. Domnul Lopez Isturis. Doamnă comisar, aveți o experiență îndelungată în Uniunea Europeană și știți așadar că comisia noastră se ocupă de piața internă și de preocupările cetățenilor în ceea ce privește piața internă. Urmărim îndeaproape inițiativele care sunt în interesul cetățenilor. Nu întotdeauna comisia a acționat în favoarea cetățenilor. Având în vedere îmbătrânirea populației europene, ce acțiuni veți întreprinde pentru a reacționa la inițiativa Parlamentului European vizând adulții vulnerabili? Ar trebui să fie sporită cooperarea între statele membre și ar trebui de asemenea să se îmbunătățească deciziile luate pentru a-i proteja pe adulții care uh, au anumite forme de incapacitate. E adevărat că vor exista numeroase persoane vulnerabile odată cu îmbătrânirea populației. Când vorbesc despre directiva cu privire la discriminare, când vorbim despre această directivă, nu vorbim despre persoanele vârstnice. Ori eu cred că este una dintre problemele orizontale care va trebui rezolvată. Există o lacună la ora actuală în ceea ce privește persoanele vârstnice și persoanele cu handicap motor sau uh, mental grav. Există, desigur, documentul din anul 2000, care este un bun punct de plecare, și încurajez statele membre să adere la această convenție din anul 2000, însă ea se aplică doar în anumite state membre și cred că ar trebui să fie clarificată prin acte legislative europene. Cum ar trebui să arate această legislație europeană rămâne de văzut. Și, și aici, ca și în alte cazuri, aș dori să dispun de contribuția dumneavoastră și aș vrea să lansez un studiu de evaluare pentru a vedea care sunt problemele, cum anume sunt uh, rezolvate în diferitele state membre și dacă există bune practici care ar putea fi generalizate în întreaga Europa. Nu exclud nici aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Haga și nu exclud nici adoptarea unei propuneri legislative. Însă toate acestea trebuie să survină după studiul de evaluare și după discuția pe care va trebui să o port cu statele membre și cu Parlamentul European. Acestea fiind spuse, e clar că problema este foarte gravă și se va agrava și mai mult în anii viitori. Nu avem întrebări suplimentare. Domnul Engström. Uh, Am fost uh, foarte încurajat de răspunsul dat uh, anterior și anume că nu vă impune, nu doriți să includeți sancțiuni uh, penale împotriva uh, sharingului de fișiere. Suntem cu toții de acord că e un lucru bun, pentru că, totuși, schimbul de fișiere este un pic altceva. Însă, inițiativa de care vorbiți, aș dori să știu dacă um, înlocuiește directiva care este în prezent în, la prima lectură în Consiliu, am înțeles eu corect? Nu cunosc aceste lucruri. Domnule președinte, îmi dați voie să îl rog pe domnul deputat să ne dea mai multe amănunte? Există în prezent o directivă privind drepturile intelectuale Prima parte a fost adoptată în 2004, însă cea de-a doua parte privind sancțiunile penale este cea la care mă refeream. Doamna comisar, eu m-am referit doar la contrafacere, la aspectele penale ale acesteia, privind inițiativele pe care le voi lua împreună cu Cecilia Malmström, care este comisar pentru combaterea fraudei și contrafacerii. Va trebui, deci, să colaborăm. În ce privește accesul la, la internet și uh, dreptul de autor, totuși, acestea sunt un pic altceva. Și cred, așa cum spuneam și în urma experienței pe care am căpătat-o în urma dezbaterii lărgite care a avut loc și ați văzut că această dezbatere a avut loc nu doar în forul Parlamentului, ci și la nivelul statelor membre. Cred, deci, că este nevoie să protejăm creațiile artistice în online. Dar asta nu cu normele vechi Trebuie să încercăm împreună să căutăm servicii juridice noi, de exemplu, oferte pe internet la nivel transfrontalier și împreună cu domnul McCreevy am analizat modul în care am putea uh, aborda în viitor aspectele transfrontaliere ale comerțului online. Și împreună cu domnul uh, Michel Barnier și cu doamna Nelly Cruz va trebui să ne asigurăm că inițiativele noastre se îndreaptă în direcția cea bună. Și, dacă voi fi confirmată ca în calitate de comisar, uh, mă voi asigura că se vor aplica norme orizontale și acestei propuneri care va rezulta din colaborarea noastră pentru că aspectele legate de drepturile fundamentale trebuie să fie incluse în toate inițiativele Comisiei. Mulțumesc. Domnul Engström, mai aveți o întrebare? Nu, sunt mulțumit de răspuns. Vă mulțumesc. Dacă domnul Engström este mulțumit sau mai doriți să adăugați ceva? Doamna comisar, Așa cum spuneam, va trebui să purtăm dezbateri pe diferitele teme. Există drepturile fundamentale și acesta este un lucru care nu poate fi împărțit în bucățele. Nu se poate vorbi uh, de uh, pedeapsa cu moartea, de exemplu. Asta, așa stau lucrurile și cu asta basta. Însă, Acolo unde vorbim despre libertate, despre viața privată și respectiv accesul la informații, pe de altă parte, dreptul la o remunerare echitabilă, dreptul la uh, copyright, la drepturile de autor, trebuie să găsim un echilibru între elementele care ar putea să intre în conflict, trebuie deci să găsim soluții. Aceste probleme vor apărea foarte des în Parlamentul European, așa cred, și pentru toate aceste chestiuni trebuie să existe un echilibru între uh, drepturile acestea. Ori pentru asta avem nevoie de dezbatere aprofundată și serioase. Mulțumesc și ultima întrebare din partea domnului Ziobro. Vă mulțumesc. Doamnă comisar, suntem, cred, cu toții de acord că în Uniunea Europeană libera circulație a persoanelor reprezintă o valoare importantă. Ea prezintă însă atât avantaje cât și riscuri. Și mă gândesc acum la pericolul pe care îl presupune libertatea de circulație a infractorilor, a celor care comit abuzuri împotriva copiilor și așa mai departe. Ce intenție aveți în legătură cu crearea unui registru al infractorilor, în special al celor care um, abuzează copiii, pentru a apăra copiii noștri în Uniunea Europeană mai bine? De asemenea, confiscarea bunurilor unei persoane poate să reprezinte o metodă foarte bună pentru a lua măsuri împotriva uh, capilor mafiei. V-aș întreba dacă aveți în vedere vreo măsură în acest sens. Dacă aveți în vedere să puneți în aplicare acțiuni de confiscare a bunurilor, așa cum se întâmplă în anumite țări, dacă aveți în vedere, deci, astfel de măsuri la nivel european. Doamna comisar, cred că pedofilia este o infracțiune cumplită care trebuie avută în vedere nu doar de la distanță, așa, ci trebuie să facem absolut tot ce putem să împiedicăm pedofilii să mai comită astfel de infracțiuni. Și știți că deseori ei operează în grupuri transfrontaliere. Aici ne confruntăm într-adevăr cu o infracțiune prin excelență transfrontalieră și fără îndoială că mm, vom analiza ce se poate face în mod concret colega mea Cecilia Wallström și cu mine pentru a ajuta uh, organele de poliție să își consolideze cooperarea pentru a pune capăt acestui comportament uh, incalificabil. În ceea ce privește confiscarea bunurilor, da, este unul dintre elementele de care dispun instanțele naționale pentru a decapita criminalitatea organizată. Aici însă vorbim despre dreptul penal și, așa cum am subliniat deja de câteva ori, în cadrul dreptului penal încrederea reciprocă, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești, colaborarea la nivel transfrontalier trebuie să fie stabilite și consolidate. Trebuie să dăm dovadă de prudență în propunerile pe care le facem, fiindcă de fiecare dată atingem problema subsidiarității. Trebuie să implicăm și parlamentele naționale și dacă facem o propunere în acest domeniu, fie și un singur, uh, uh, un singur guvern european poate să uh, îi se opună. Pe de altă parte însă, sunt de părere că aceste infracțiuni sunt inacceptabile și o astfel de crimă inacceptabilă este pedofilia. Și trebuie să facem progrese, trebuie să ne folosim în mod sinergic de toate mijloacele de care dispunem. Atunci când eram comisar pentru telecomunicații, a trebuit să colaborez cu uh, domnul comisar pentru industrie. Doamna comisar s-a oprit. Domnul președinte, mă tem că am depășit uh, termenul care ne fusese alocat, așa că trebuie să ținem seama și de uh, dorința Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Da. Domnule președinte, aș dori să vă... Mă refer la experiența dumneavoastră în domeniul telecomunicațiilor. Nu credeți că ar trebui să luăm măsuri mai clare, mai ferme în ceea ce privește stocarea datelor acestor infractori? De exemplu, în ceea ce privește datele privind apelurile lor telefonice. Mă refer acum în special la infractorii care comit abuzuri împotriva copiilor. Sunt informații care ar putea să fie extrem de utile în uh, protejarea copiilor împotriva acestor periculoase grupuri de pedofili. În, uh, timp ce, în timpul mandatului meu în calitate de comisar pentru telecomunicații, ceea ce am încercat să fac a fost să sensibilizez publicul și specialiștii și să implic mai mult uh, specialiștii am creat programe care să uh, informeze părinții, educatorii, școlile, pentru că nu poți împiedica un copil să se așeze în fața calculatorului, dar trebuie să știe care sunt pericolele. De asemenea, importantă este colaborarea cu sectorul. A existat un acord de interzicere a anumitor tipuri de comunicare uh, de pe telefoanele mobile de a treia și a patra generație. De asemenea, rețelele sociale. 21 de uh, întreprinderi au semnat un acord care va intra în vigoare în luna februarie a anului 2010, un acord prin care profilul minorilor să devină secret. Uh, de la bun început, astfel încât să fie greu să fie accesat. Deci, e nevoie de o serie întreagă de măsuri de politică, penalizarea, dar și alte măsuri pentru a proteja copiii atunci când aceștia uh, navighează pe internet. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Termenul care ne-a fost alocat s-a încheiat. Vă mulțumesc. Și fără să mai întârzi, dau cuvântul doamnei Svensson din partea Comisiei pentru Femei. Reuniunea co co coordonatorilor a Comisiei uh, Jurii va avea loc la 16.30, uh, iar pentru debriefing reuniunea va avea loc la ora 17. kollegor, utfrågningen går nu vidare. Stimați colegi, continuăm audierea. De data aceasta, pentru Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de șanse. Vom aplica aceleași principii ca și uh, colegii din cele două comisii dinaintea noastră. Avem la dispoziție doar o jumătate de oră Și de aceea vă propun să începem imediat. Am să vă spun că voi fi extrem de strictă cu timpul de vorbire, un minut pentru întrebare, două minute pentru răspunsuri. Mai întâi vom da cuvântul pentru trei minute doar doamnei Vivian Redding. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, întrucât nu avem la dispoziție decât 30 de minute în total, voi încerca să fiu cât mai succintă în introducere ca să ne putem concentra ulterior pe întrebările dumneavoastră. Trebuie să vă spun că îmi face o deosebită plăcere să fiu în fața Comisiei pentru Femei astăzi. În, franț, în franceză spunem că s-a încheiat uh, cercul, s-a încheiat bucla cariera mea politică în calitate de raportor, mi-am început cariera politică în calitate de raportor în Parlamentul European cu o directivă privind uh, pentru drepturile femeilor. Am uh, pregăteam o conferință privind drepturile femeilor la Luxemburg și deci una peste alta îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră, mă simt acasă aici și de-al văd și foarte multe chipuri uh, cunoscute. Uh, voi fi aliatul dumneavoastră ferm atunci când se pune problema consolidării politicilor de gen în întreaga Uniune Europeană și în toate domeniile care fac obiectul politicilor noastre. Puteți conta pe mine de asemenea că voi face tot ce voi putea pentru a reduce diferența de remunerare între genuri la nivelul Uniunii Europene. Domnul președinte Barroso mi-a uh, încredințat răspunderea nu doar a unei directive foarte puternice antidiscriminare, ci și cu competențe în domeniul dreptului penal. Și adevăratele instrumente pentru combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor de acest resort țin. Și am să pun accentul pe sinergiile dintre aceste instrumente în avantajul unor politici foarte puternice și ușor de aplicat în ceea ce privește uh, diferențele de gen. Aș pune un accent important pe activitățile de comunicare aflate în serviciul acestei politici, acestor politici. Avem la dispoziție toate aceste politici, toate aceste elemente, toate aceste posibilități și instrumente, ceea ce îmi va permite să mă ocup uh, și cu ajutorul dumneavoastră cu multă fermitate de acest domeniu. Obiectivul și reperul trebuie să fie respectarea uh, Cartei Drepturilor Fundamentale, care acum, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, are putere de lege, precum și articolul 23, mai exact articolul 23 din carte, care garantează egalitatea între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv în uh, Uh, activitatea profesională la locul de muncă și în remunerare. Și am răspunderea orizontală de a punerea în aplicare drepturile fundamentale în toate competențele comisiei, unde voi încerca să mă asigur că se respectă egalitatea de șanse între femei și bărbați și acum, domnul, doamnă președinte, sunt gata să răspund întrebărilor uh, doamnelor deputate. Mulțumesc, doamnă Reding. Voi da mai întâi cuvântul doamnei Bauer. Vă mulțumesc. Doamnă comisar desemnat, salutăm angajamentul dumneavoastră în direcția asigurării egalității de șanse între femei și bărbați. Și trebuie să vă spun că în acest domeniu există multă legislație la nivel comunitar. Diferența dintre egalitatea de iure și egalitatea de facto însă este destul de mare. Și dacă analizăm întregul pachet legislativ privind uh, egalitatea încă din, de la directiva din 1978 și dacă analizăm informațiile statistice recente, constatăm că există încă o diferență de remunerare de peste 17% între bărbați și femei lucruri care nu s-au schimbat în ultimii 10 ani. Economiștii vorbesc de diferență de salarizare între bărbați și femei, care apare, o diferență care apare în special după ce femeile se întorc la serviciu în urma nașterii copiilor. Așa ceva ține de discriminare, nu există o altă explicație pentru asta și aș dori să știu ce intenții aveți pentru a pune capăt acestui tip de discriminare. Fiindcă nu vrem doar să existe uh, o serie întreagă de amende, amenzi și o serie întreagă de uh, hotărâri judecătorești care rămân uh, literă moartă pe hârtie. Vrem măsuri concrete. Vă mulțumesc. Aveți dreptate. În ciuda măsurilor luate Diferența de plată este într-adevăr în prezent de 17% între bărbați și femei în medie, este o situație inacceptabilă și de aceea combaterea diferențelor de salarizare între bărbați și femei va reprezenta una dintre prioritățile mele fundamentale. Am și spus-o, de fapt acest lucru este prevăzut în mod concret în tratat și asta ne oferă posibilitatea de a lua măsuri atât legislative cât și non-legislative în acest domeniu. Sigur că trebuie să cooperăm cu statele membre și cu partenerii sociali pentru a găsi soluțiile care se impun și dispunem de un instrument foarte important pe care până acum nu l-am folosit îndeajuns. Există o strategie europeană pentru ocuparea forței de muncă în fiecare primăvară. N-aș dori ca pe viitor în această strategie să existe doar un act adițional privind uh, egalitatea de gen. Eu aș dori ca această dimensiune să fie integrată de plin în strategia de care vorbim și mă bucur faptul că domnul președinte, domnul uh, președinte al Uniunii Europene a spus că se va uh, ocupa, că președinția belgiană, îmi cer scuze, se va ocupa în mod deosebit de, această, uh, de reducerea această, acestei diferențe de salarizare între bărbați și femei. Iată, deci că există măsuri care sunt în curs și care vor fi uh, actualizate, vor, fi, uh, vor intra în vigoare în timpul președinției belgiene. Astfel, campania demarată în 2009 în acest domeniu va trebui să fie consolidată în 2010. Mulțumesc foarte mult, doamna Thompson. Doamna Reding, în fiecare an, sute de mii de femei din Uniunea Europeană sunt supuse violențelor partenerilor sau foștilor parteneri, uneori cu consecințe dramatice. În 2008, de exemplu, 157 de femei din Franța și 76 din Spania și-au pierdut viața din cauza violenței uh, bazate pe prejudecățile de gen. Egalitatea între femei și bărbați este un principiu de bază în Uniunea Europeană. Ați menționat de multe ori Carta Drepturilor Fundamentale, dar violența bărbaților împotriva femeilor este o violare a drepturilor um, fundamentale ale omului și este o cauză directă a inegalității între femei și bărbați. Într-o rezoluție recentă, Parlamentul European a îndemnat Comisia să propună o directivă menită să elimine orice tip de violență împotriva femeilor. Și întrebarea mea este următoarea. Sunteți dispuse să recunoașteți că violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului și uh, prin, pe care de consecință veți iniția o directivă europeană menită să combată toate formele de violență împotriva femeilor? Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei uh, Reding pentru a răspunde. Sunt absolut de acord cu uh, doamna parlamentar când spune că violența împotriva femeilor este un lucru teribil și de asemenea este o problemă o, care nu se raportează suficient. Uh, caz, sunt multe cazuri neraportate. Între 20 și 25% dintre femei uh, au la un moment dat în viața lor o problemă, experimentează o problemă de violență uh, și 10% sub, uh, suportă o formă de violență sexuală. Este un lucru absolut inacceptabil și trebuie să luptăm uh, împotriva acestui fenomen. Și pentru că trebuie să răspund foarte pe scurt, să vă spun care e uh, agenda noastră. În primul rând, întărirea arsenalului de măsuri legale. Avem uh, Uh, directiva privind uh, Ordinul uh, de Protecție European. Voi face așadar o propunere pe această temă. Directiva privind violența împotriva femeilor, o directivă privind violența împotriva femeilor trebuie analizată ca opțiune și în următoarele luni când pregătim procesul Beijing și examinăm carta propusă de președintele Barroso, aș vrea ca uh, problema violenței să, fie, uh, să primească prioritate. În al doilea rând, sinergiile între diferitele instrumente de politică, directiva antidiscriminare, uh, care este deja care are deja o serie de instrumente de luptă împotriva violenței și programul DAFNE 3, care este în responsabilitatea mea toate aceste lucruri pot fi puse la oaltă, de asemenea, pentru a întări uh, și uh, ajutorul și contribuția ONG-urilor. Apoi, avem nevoie de strategii specifice pentru a susține, proteja și a asista victimele, training uh, specific pentru poliție. Voi uh, vorbi cu colega mea, doamna Malmström, pentru a colabora pe această temă și apoi campanii de creștere a conștientizării uh, pe care le-am uh, menționat deja și cred că și carta și procesul Beijing ne pot ajuta din acest punct de vedere și niciodată n-ar trebui să uităm dimensiunea internațională a luptei împotriva acestei uh, probleme. Și, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, voi explica mai târziu, când voi avea mai mult timp, că vreau să am uh, un plan concret de acțiune împotriva mutilării genitale feminine, pentru că eu cred că aceasta este o rușine și dacă mă voi putea întoarce la această chestiune, vă pot explica ce uh, măsuri am pe agenda. Doamna președinte, mulțumesc. Acum, doamna Pârvanova, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, aveți o experiență foarte bună cu mass media și sunt sigură că veți putea acționa și propune Uh, acțiuni de promovare a respectului uh, demnității umane. Aș menționa cazul uh, colegului, colegei noastre, doamna Baron Ashton, doamna baronesa Ashton, a cărei competență a fost pusă sub semnul întrebării în comparație cu cei, ceilalți trei bărbați care se află în pozițiile cheie de vârf în Uniunea Europeană și uh, cum propuneți să uh, protejăm paritatea și transparența la nivel european și în propria noastră casă, în propriile noastre instituții? Ați menționat directiva uh, privind egalitatea, avem foaia de parcurs și aș vrea să vă întreb în legătură cu acțiunile de strategie, cum vor fi Parlamentul și Consiliul asociate în adoptarea acestei noi strategii și cum uh, societatea civilă și ceilalți actori implicați vor putea să participe. Aveți vreo idee în legătură cu care va fi uh, punctul principal al acestei strategii. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, doamna Reding, aveți cuvântul. Foaia de parcurs este una validă, dar cred că trebuie să fie îmbogățită și, în primul rând, uh, violența împotriva femeilor trebuie să primească un uh, rol mai proeminent trebuie subliniat faptul că aici e nevoie de acțiuni și, de asemenea, problema uh, luptei împotriva diferenței de plată între femei și bărbați. Așadar, trebuie să facem toate aceste lucruri mai vizibile. Va fi o nouă strategie multianuală uh, privind egalitatea de gen, pe baza foii de parcurs, evident, și prin intermediul cartei președintelui Barroso, vom putea da mai multă vizibilitate acestei chestiuni, dar carta nu va înlocui strategia noastră multianuală în acest uh, domeniu. Toate acestea însă vor ajuta și vor permite comisiei dumneavoastră să contribuie și să mă ajute să dezvolt diversele politici, să-mi spună unde trebuie să acționăm mai puternic, ce trebuie să facem pentru a îmbogăți, pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor, unde trebuie să întărim procesul de implementare în statele membre și unde trebuie să venim cu noi propuneri. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna Cornelison. Doamnă Reding, așa cum știți, în acest moment examinăm directiva privind concediul maternal. Este un lucru extrem de important pentru sănătatea femeilor și pentru relația dintre mamă și copil. Evident, această îngrijire trebuie împărțită între femeie și bărbat, între tată și mamă și de aceea este important să existe și concediul paternal. Primii ani din viața unui copil sunt foarte importanți E foarte important cum îți îmbăiezi copilul și toate celelalte lucruri. E foarte important ca și tații să fie prezenți la toate aceste lucruri și să participe. Mulți oameni din acest Parlament vor să includă și concediul paternal în această directivă. Alții, mai ales creștini-democrații, par să creadă că acest concediu paternal ar trebui să fie uh, parte dintr-o altă directivă. Am avut uh, o propunere, uh, o pro, promisiunea că se va face o propunere, de fapt, dar nimic nu s-a întâmplat. Și am o întrebare pentru asta, dacă concediul paternal nu va fi inclus în aceeași directivă cu cel maternal, atunci va trebui să se facă o nouă propunere de directivă din partea Comisiei, nu este așa, pentru acest subiect special. Doamna Reding, aveți cuvântul. Uh, directiva privind angajat, actele uh, gravide, deci directiva prin concediu de maternitate, acolo unde Comisia propune să se treacă de la 14 la 18 săptămâni, are dificultăți în a, în a trece de Consiliu. Cred că ar fi foarte important, într-adevăr, să reușim să trecem această directivă privind concediul maternal și uh, acesta este și motivul pentru care cred că nu ar trebui să introducem concediul paternal tot aici, pentru că a, rezultatul ar putea să fie o blocare totală a deciziei pe concediul maternal. Sunt de acord cu totul cu dumneavoastră că este esențial ca tații să fie mai implicați în toată această problematică. Eu însă mi-am trei copii știu și știu cât de important, trei băieți, știu cât de important este echilibrul uh, care nu poate fi dat decât de, și de participarea tatălui. Știți că partenerii sociali au căzut de acord asupra unui concediu parental uh, care ar uh, presupune în mod obligatoriu ca tatăl să fie acasă, să stea acasă cel puțin o lună. Și cred că ăsta este un element important și n-ar trebui să-l uităm. Toate celelalte uh, concedii de paternitate, concediu filial, concediu de, adop- de adopție, toate acestea ar trebui, cred eu, să fie introduse în noi uh, proiecte legislative atunci când se dovedește că este necesar. Trebuie să examinăm implicațiile juridice și economice ale acestor măsuri, dar aș vrea să negociez Uh, pe cât de intens este posibil uh, cu Consiliul ca să nu uh, ajungem la o stopare, la o blocare a directivei privind concediul maternal. Cred că asta mi se pare, cred că asta e cel mai important. Doamna președinte, mulțumesc. Acum doamna Iana Kudakis. Mulțumesc. Uh, ați recunoaște, doamnă comisar, că statele suverane sunt uh, uh, cele mai bine plasate să se ocupe de probleme care afectează direct cetățenii săi, mai ales începește violența Uh, criminale, de la uh, violență domestică până la uh, mutilare genitală feminină și cum vedeți Comisia în rolul de susținător al acțiunilor acestor state. Întrebarea se bazează pe faptul că cele mai multe dintre domeniile pe care le-am menționat sunt în primă instanță probleme de legislație penală, deci aici ideea ar fi și principala prioritate ar fi susținerea acțiunilor statelor suverane. Doamna Reding, cu siguranță susținem statele suverane, și de aceea cred că în probleme de, legate de, justi- de legislație penală trebuie să fim foarte grijulii uh, atunci când uh, luăm măsuri. Am discutat acest lucru și cu celelalte două comisii. În legislația uh, civilă putem avansa Uh, mai ușor. În uh, ce privește problemele penale, subsidiaritatea intervine imediat și un stat membru poate oricând bloca o propunere a Comisiei din acest punct de vedere. Așadar, aici va trebui să examinez foarte serios uh, uh inițiativele pe care intenționăm să le luăm împreună cu colega mea Cecilia Malmström pe probleme de uh, lege penală care să ne permită totuși aceste inițiative să întărim protecția femeilor. Programul DAFNE, care este în responsabilitatea mea, este cel care, îi, care ajută ONG-urile dedicate susținerii femeilor afectate de violență și aici cred că putem uh, face progrese foarte bune. Aș vrea să spun câteva lucruri și în legătură cu uh, mutilarea genitală uh, feminină. Este o problemă de Uh, afaceri externe, de relații internaționale. Deci, uh, colegii noștri uh, responsabili de acțiunea externă a Uniunii trebuie să preia această chestiune. Dar nu putem vorbi doar de acțiuni externe și să nu facem nimic la noi acasă. Și știți că există 180.000 de femei imigrant în Europa care sunt în pericol să sufere o astfel de mutilare genitală. Deci ce să facem? În primul rând, Uh, Euronet FGM, rețeaua europeană de prevenire a acestui fenomen, dezvoltarea cercetării, o strategie care să stabilească o listă coerentă de acțiuni. Deci, uh, voi uh, menționa toate aceste responsabilități ale mele, și anume consultarea extinsă a societății civile, studierea uh, domeniului juridic, uh, legislarea, legiferarea în acest domeniu, dacă este necesar, incluzând armonizarea la nivel european a definițiilor uh, uh, acțiunilor penale și a actelor penale. Aici intervine legea penală și aici trebuie să avem o discuție împreună cu colega mea Cecilia mastrum și cu parlamentele naționale. Doamna Figureido. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamna comisar desemnat, uh, la momentul acesta când discutăm despre o strategie reală pentru egalitate de gen la nivelul Uniunii Europene și într-un an când uh, comemorăm 15 ani de la uh, adoptarea platformei Beijing, cred că este foarte important să indicăm că avem nevoie de o carte a drepturilor femeii. și să atace discriminarea care există în continuare în Uniunea Europeană. S-au dat aici exemple pe care nu vreau să le repet pentru că nu mai am timp, dar de asemenea este vital uh, să implicăm uh, și femeile însele și organizațiile lor în această dezbatere. Și de aceea aș vrea să pun următoarea întrebare. Cum uh, plănuiți să faceți acest lucru? Ce propunere aveți de gând să înaintați? Cum veți implica un număr mai mare de femei și de organizații din întreaga Uniune Europeană în acest proces? Doamna Reding, aveți cuvântul. Mulțumesc, cred că în trecut am uh, reușit uh, să facem o treabă foarte bună împreună cu ONG-urile care uh, activează în domeniul legalității de gen în toate statele membre și ar trebui să întărim această colaborare. Știți că forumul Uniunii Europene se va întâlni la începutul lunii februarie, forumul Uniunii Europene pentru femei se va întâlni pentru a pregăti procesul Beijing și va fi foarte important că Parlamentul European va fi de asemenea prezent și la pregătirea acestui forum al femeilor, precum și la uh, conferința propriu-zisă de la New York, acolo unde se va sărbători Uh, procesul Beijing, se va aniversa procesul Beijing. Deci vom uh, colabora cu toții pentru a avea o poziție cât mai clară. În ce privește carta care va uh, comemora a 15 aniversare, conferința a propus această idee pentru că se dorește reafirmarea solemnă a valorilor și principiilor care sunt ale noastre și care au o istorie foarte lungă în fața lor, pentru că chiar și cu această lungă istorie nu am reușit să rezolvăm încă problemele și echilibrul dintre uh, viața de familie și viața uh, profesională, non-violența, reprezentarea egală în media, principiul reprezentării, toate aceste lucruri sunt teme care cred, pe, uh, pe care cred că această carte le-ar putea sublinia. Încă o dată, carta nu poate înlocui planul nostru de acțiune, nu poate înlocui programul nostru de lucru multianual, dar poate fi ceva Uh, în legătură cu care putem spune, da, iată drepturile uh, fundamentale în care credem, acesta este credoul nostru, acestea sunt valorile noastre. Președintele, mulțumesc, asta ne, ne duce la ultima întrebare și dau uh, cuvântul doamnei Crața. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, intenționați să dezvoltați o nouă politică de comunicare în ce privește prezența femeilor în instituțiile care uh, creează și stabilesc politici și de asemenea politici care afectează viața noastră de zi cu zi intenționați să informați mai bine pe oameni ce se întâmplă atunci când sunt alegeri, eh, care sunt activitățile instituțiilor. Și vreau să vă întreb atunci, cum se poate incorpora dimensiunea de gen în politica aceasta de comunicare? Doamna Reding, este un fapt că femeile nu sunt atât de prezente în procesul de luare al deciziilor și de uh, formularea politicilor așa cum ar trebui să fie. Știți cu toții care sunt analizele, aveți situația, aveți cifrele, nu trebuie să uh, mai uh, repet eu aceste lucruri. Știți în ce situație ne aflăm, știți care este procentajul femeilor în bordurile corporațiilor, în Parlament, peste tot. Deci știți că mai trebuie făcute multe în această direcție și uh, doamna vicepreședinte Crața are dreptate. Cu siguranță trebuie să utilizăm instrumentele noastre de comunicare pentru a explica mai bine ceea ce facem și, așa cum explicam deja înainte, poți avea o bună comunicare dacă ai o bună, un material bun, informații bune, o poveste bună. Deci trebuie să începem de la problemele foarte concrete uh, ale femeilor din societatea noastră, de la alegătorii noastre și pornind de la aceste probleme, povești concrete, încercați să le spunem alegătorilor, să încercăm să le spunem tuturor ce face Europa pentru ei. Eu asta aș vrea să fac în viitor. Cred că uh, cei 15 ani care au trecut de la conferința de la Beijing Uh, și conferința prilejuită de această aniversare, dar și carta ne vor da o, un bun punct de start. După aceea însă trebuie să fim mult mai concreți. Nu, să nu fim doar foarte general, să spunem că facem ceva pentru echilibrul de gen. Trebuie să indicăm ce facem în mod concret atunci când o femeie, de exemplu, ar vrea să mai stea cu copilul acasă sau când, din potrivă, vrea să meargă la lucru sau când ea este victima violenței, ce măsuri se iau. Deci să începem cu niște exemple concrete și să vorbim despre politicile pe care le dezvoltăm deja și care trebuie să fie implementate mai bine în statele membre sau politicile pe care planificăm să le adoptăm în viitor și să le implementăm. Și aici contez pe membrii Parlamentului care au un contact direct cu alegătorii, cu circumscripțiile pentru ca această politică de comunicare să aibă realmente succes, să fie funcțională. Mai avem 5 ani până la următoarele alegeri europene și sper că uh, toți uh, cei care sunteți aici prezenți veți ajuta ca cetățenii europeni să știe mai bine ce face Europa pentru ei, care sunt eforturile noastre, care sunt uh, măsurile pe care le luăm pentru a răspunde așteptărilor lor, valorilor lor și viselor lor. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă Reding. Este timpul acum să încheiem această după amiază foarte intensă. Aș vrea să mulțumesc uh, doamnei Reding mai întâi pentru că a dat dovadă de multă rezistență. Vreau să mulțumesc și celelalte două comisii, uh, juri și libe, pentru organizarea acestei sesiuni și de asemenea aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei FEM și evident, aș vrea să mulțumesc interpreților pentru munca lor din această după-amiază. De asemenea, dați-mi voie să reamintesc colegilor din Comisia FEM că ne vom întâlni la ora 17.30 la sala 1G2. Coordonatorii eh, din comisie se vor întâlni acolo. Cum spuneam, mult eh, mulțumiri tuturor pentru o după amiază foarte interesantă.